Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi. Reluăm ședința pe care am întrerupt-o ieri. La ora 9, primul punct pe ordinea de zi sunt voturile Hercule 3, pentru combaterea traficului ilegal de țigarete și pentru îmbunătățirea intereselor financiare, protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene. Raportoarea este Monica Luisa Macovei și astăzi vom vota este vorba despre un subiect la care putem avea și vot deschis. Sunteți de acord să votăm deschis? pentru că în cazul acesta putem începe voturile. Okay, the endorsement, yeah. Um, do I need electronically? No, we can, we can vote without, we can, it's not necessary. Nu este neapărat nevoie să votăm electronic. Dacă toată lumea este de acord, nu? Doriți să interveniți înainte de vot sau după vot, cum doriți, doamna Macovei? Altfel, eh, aș propune să votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu există voturi împotrivă, nu există abțineri. Toată lumea este pentru felicitări, doamna Macovei. Iar acum dau cuvântul raportoarei. Thank you very much. I will skip. Uh... Mulțumesc foarte mult. Nu mă voi referi la conținut, ceea ce am uh, obținut după întâlnirea tripartită. Aș dori să mulțumesc președinției irlandeze, care uh, a venit în întâmpinarea noastră în acest dosar. Mulțumesc Comisiei, celor de la OLAF și întregii echipe de negociatori din partea Parlamentului European, din partea tuturor grupurilor politice, pentru că a fost de mare ajutor uh, susținut să depășim momentele dificile când am dat o bătălie cu OLAF-ul. Îți dă un sentiment plăcut să fii parte dintr-o echipă. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc uh, raportoarei iar votul unanim a dovedit că a existat un sprijin politic în comisia noastră. A fost un subiect foarte important, uh, a trebuit să ne exprimăm cât se poate de clar poziția noastră. Și în felul acesta putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este äh, mein Bericht äh, zur este vorba despre raportul meu în legătură cu modificarea ă, procedurii în ce privește bugetul orientat pe obiective și în calitate de raportor aș vrea să vă informez în legătură cu discuțiile pe care le-am avut. Înainte de toate, în articolul ă, trei al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, avem raportul de evaluare uh, legat de uh, rezultatele muncii Uniunii Europene. Asta ne deschide nouă posibilitatea unică de a uh, exprima obiectivele politice ale Uniunii Europene, care sunt stabilite și de către Comisie, și să le introducem practic în uh, procesul bugetar pentru că uh, varianta clasică era vorba mai degrabă de o orientare spre un input, uh, să clarifice problema sumei care, de care dispunem și a părții cheltuite din acea sumă. Deci ce rezultate se obțin cu suma respectivă. Acum se modifică punctul de vedere, mai degrabă o orientare spre performanță. Și este vorba de conceptul New Public Management, um, care se discută în clipa de față și uh, Comisia dorește ca această abordare să se impună și Curtea Europeană de Conturi și pe reprezentanții ei îi salut acum, a făcut propuneri din acest punct de vedere. Proiectul de raport care se află în fața dumneavoastră creionează o serie de posibilități în legătură cu uh, modul în care această abordare orientată spre performanță poate să fie introdusă și unde anume și vă recomand să analizăm posibilitățile pe care le avem în ce privește articolul 318 uh, din Tratatul de Funcționare. Iar în ce privește uh, discuțiile pe care le avem, uh, vă propun o modificare și uh, să o salut pe secretara generală a Comisiei, doamna Malclinț. Uh, am avut un schimb de idei cât se poate de intens în ce privește inițiativele Standard Flagship și trebuie să vedem unde pot ele să figureze în interiorul raportului. Uh, Comisia ne-a tras atenția asupra unor dificultăți care pot să apară și de aceea eu am făcut o propunere de amendament pe care am supus-o atenției dumneavoastră. Dar eu cred că în felul acesta Ehm, am menționat, de fapt, elementele esențiale și vă propun ca din partea Parlamentului să existe un apel la adresa Comisiei. Se pare că nu era vorba despre acest subiect. Deci vă propun să adresăm un apel eh, la adresa Comisiei să ne propună un nou program cadru și ar trebui să ne gândim și cum putem proceda cu aceste flagship initiatives. Auch auf die Haushaltsentwürfe, wie sie vorliegen. Inițiativele FAR uh, pentru ca ele să fie astfel concepute încât să valorifice la maximum uh, mijloacele financiare de care dispunem și să facă parte din uh, prevederile bugetare. În felul acesta cred că am menționat elementele esențiale ale raportului, am și avut o primă discuție cu raportorii din umbră. Lucrurile uh, par uh, să fie tehnice și poate prea puțin dramatice, dar de fapt uh, înseamnă o evoluție în execuția bugetară a Uniunii Europene și dacă ne dorim un buget orientat pe obiective, atunci este important să avem o discuție pe marginea acestor obiective, a indicatorilor, um, a jaloanelor care să ne permită după aceea o măsurare a gradului de atingere a obiectivelor. Și noi îndemnăm Comisia să ne facă o propunere bugetară care să se axeze deja pe respectivii indicatori. Astăzi deja putem spune că nu se va începe în munca comisiei de la zero, pentru că și în trecut um, a încercat să orienteze bugetul și pe rezultate, pe performanță, pe evaluarea unor programe Acum însă ar fi nevoie de un sistem unitar din acest punct de vedere și poate că mai târziu vom reuși să atragem și Consiliul și celelalte comisii din Parlamentul European la demersurile noastre pentru a defini împreună obiectivele europene. Dar ă, acum vă invit să ne împărtășiți punctul de vedere în legătură cu acest proiect de raport. Cine dorește să intervină? Colegul Piper. Stimate coleg Teurer, președinte al comisiei noastre, nu pot decât să vă felicit în legătură cu acest proiect de raport. Este o inițiativă care, în perspectiva alegerilor europene, chiar vine în momentul potrivit. Putem valorifica uh, noi posibilități în ce privește o mai bună și mai coerentă evaluare a politicii europene. Deci, raportul dumneavoastră, raportul tău, constituie din acest punct de vedere uh, o sugestie binevenită. Vom face câteva propuneri uh, complementare în ce privește răspunderea Comisiei, pentru că anumite aspecte ar putea fi concretizate, dar vom mai face și o observație, un considerent esențial din punctul nostru de vedere. Timp de 15 ani eu am uh, fost implicat în conducerea unei uh, camere de comerț și industrie. Știu ce înseamnă evaluarea unor performanțe în baza unor indicatori. Am încercat să perfecționăm acest sistem, după aceea a intervenit și o criză economică în regiunea noastră, o mare corporație a dat faliment și în în ce privește micii indicatori, lucrurile au fost date peste cap. Și eu cred că, în calitate de reprezentanți uh, ai lumii politice, suntem poate mai dependenți uh, de uh, situațiile de criză. Deci uh, trebuie să fim atenți, să nu uh, transformăm Comisia Europeană într-un fel de instrument de planificare politică, pentru că uh, lucrurile trebuie să fie și formulate flexibil, să fie ajustabile. Din acest punct de vedere să existe o flexibilitate, cred că aceasta trebuie să fie uh, procedura, metodologia de lucru. Și aș mai atrage atenția asupra unui risc. Dacă încercăm să descrie uh, totul în baza unor indicatori, atunci uh, la finele perioadei vom fi și uh, noi, la rândul nostru, evaluați, măsurați în baza performanței atinse. Și dacă noi, ca instituții europene, nu putem să ne asumăm responsabilitatea decât pentru 10-20% din uh, posibilitățile de realizare a respectivului obiectiv, să ne dăm seama că lucrurile nu sunt pur tehnice, ci au și un impact politic, vă recomand mai bine să măsurăm structuri decât uh, indicatori legați strict de anumite întreprinderi, de uh, anumite persoane, de anumite regiuni. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să cumpănim lucrurile foarte bine. Ar fi o abordare care merge într-o nouă direcție, sigur că poate să aducă mai multă coerență în activitatea noastră, dar să nu uităm că politica este greu de planificat. Mulțumesc, domnule Piper, pentru punctele de vedere exprimate. Sigur că veți mai avea posibilitatea să interveniți. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nu? Din partea grupului SID, colegul Gaier? Nu? Atunci îi dau cuvântul lui Jean-Pierre Audi. Jean-Pierre, si, euh, si vous voulez, vous pouvez. Jean-Pierre, aveți cuvântul când sunteți gata. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știam dacă să iau sau nu cuvântul, pentru că e un raport foarte bun. Însă îmi pun o întrebare legată de legătura între valoare și acordarea descărcării. Procedura de acordare a descărcării e o procedură bugetară obișnuită, există autoritatea politică, Parlamentul European, care acordă sau nu descărcarea în funcție de executarea bugetului. Deci se bazează pe conturile anuale și pe operațiunile uh, subiacente. Și Curtea de Conturi uh, își exprimă și ea uh, avizul. Evaluarea politicilor publice mi se pare de o cu totul altă natură dacă Comisia Europeană nu execută, pentru că să nu uităm că totuși Comisia Europeană e un organ executiv, deci dacă nu execută politicile publice pe care noi colegiuitorii le-am uh, hotărât, uh, care ar fi răspunsul politic? Ar fi uh, moțiunea de cenzură și nu descărcarea. Îmi pare rău că intervin atât de târziu pe această temă a evaluării între descărcare Uh, între evaluare și descărcare, dar mă întreb dacă evaluarea e un instrument în procedura de descărcare. Însă, Comisia Europeană, care ar fi trebuit să facă rapoartele de evaluare mai uh, devreme și în mod uh, mai complet. Sigur, Comisia aplică articolul din tratat mai târziu, mai bine mai târziu decât niciodată, dar mă întreb dacă uh, Eh, la Parlament nu ar fi bine să avem o dezbatere politică generală care, dacă evaluarea eh, eh, validată de Curtea de Conturi, deci sigur, Curtea de Conturi trebuie să verifice dacă cifrele sunt corecte, dacă nu ar putea astfel să se configureze uh, poziția politică a Parlamentului, evaluarea politică a Parlamentului. Poate că mă înșel, încă o dată raportul este foarte bun uh, pentru că uh, vorbește de aplicarea tratatului în ce privește evaluarea politicilor publice. E într-adevăr o lacună care pare să înceapă să se acopere astăzi. Ich habe jetzt Vă mulțumesc mult din rândul membrilor nu am alte luări de cuvânt, dar colegii Piper și Jean-Pierre Odi au pus întrebări importante pe care doresc să le reiau pentru a le completa și uh, le voi transmite și Comisiei și Curții de Conturi pentru a reflecta asupra acestor probleme. Uh, Janodi a pus și întrebarea în legăturii între evaluare și descărcare de gestiune este într-adevăr un aspect care în articolul 318 din tratat uh, este menționat și sigur că noi trebuie să găsim o formulă concretă. Iar uh, colegul Pieper a spus că stabilirea unor obiective uh, înseamnă până la urmă și asumarea unei responsabilități în legătură cu care noi trebuie să ne măsurăm politic. Selecția indicatorilor din acest punct de vedere pare a fi de mare importanță politică, mai ales atunci când Uniunea Europeană, în ce privește atingerea obiectivelor, nu mai poate să exercite decât o influență mediată, să spunem așa, în ce privește uh, posibilitatea de intervenție. Știu uh, cum uh, putem declanșa, de fapt, discuția pe acest subiect și va trebui atât Curtea de Conturi cât și Comisia care lucrează în legătură cu elaborarea metodologiei să ne spună uh, ce formulă li se pare indicată. Eu cred că din punct de vedere politic, Parlamentul și uh, Consiliul, uh, care sunt reprezentate statele membre, să găsească o soluție, pentru că statele membre, de fapt, administrează 80% din uh, aceste proiecte și eu cred că um, trebuie să-și asume responsabilitatea în legătură cu obiectivele stabilite, dar în același timp să poată fi la un moment dat posibilă și o deviere de la uh, obiectiv 100%. Eu cred însă că în mare trebuie să vorbim despre obiective care din punct de vedere politic trebuie să fie uh, urmărite în comun. Și aș da cuvântul acum curții de conturi. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman, for this opportunity to intervene. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să intervin în această dimineață. Aș dori să vă felicit, în primul rând, pentru analiza excelentă pe care ați uh, uh, făcut-o în raportul, în proiectul dumneavoastră de uh, raport. Uh, Uh, cu mare satisfacție am observat că uh, Comisia dumneavoastră are aceeași poziție ca și noi. Vă mulțumesc. Uh, curtea a uh, raportat uh, de trei ori la Comisia dumneavoastră în ce privește raportul de evaluare 3.18 și în acest sens a evidențiat trei aspecte. În primul rând că Comisia trebuie să aibă un sistem de raportare și de management foarte sănătos pentru a, pentru a sprijini această cultură a performanței spre care, pe care o vizează. În al doilea rând, așa cum subliniați dumneavoastră în proiectul de raport, Um, arhitectura planurilor de management um, se regăsește acest cadru de management și, în al treilea rând, că, în al treilea rând, că având în vedere progresele registrate, având în vedere că există progresele uh, registrate, constatăm totuși că există um, lacune în această arhitectură. În concluzie, în raportul publicat în uh, această lună, uh, Curtea constată că uh, toate aceste obiective de performanță nu sunt respectate. Poate aș putea să mai adaug că titlul, raportul de evaluare, nu este prea inspirat, pentru că lasă uh, impresia că vorbim de evaluări în mare parte, ceea ce uh, nu este așa. De aceea, Curtea consideră că până ca uh, sistemul actual Comisiei să um, uh, obțină performanțele stabilite, va fi nevoie de mai mulți ani. Capitolele în raportul anual al uh, curții care conțin rezultatele din ultimii trei ani Uh, și ei, uh, aceste, uh, aceste capitole analizează datele în funcție de criteriile de performanțe stabilite de către comisie. Și ele pot fi folosite și pentru rapoartele de evaluare anuale. Analiza a încurajat Comisia să solicite îmbunătățiri în acest domeniu. Este vorba de un proces în curs. Curtea a început o activitate preliminară pentru raportul anual 2013 uh, pe baza acestor evoluții identificate în raportul uh, precedent. Deocamdată, Curtea consideră, că poate să uh, um, acorde, să aducă valoare adăugată eforturilor Comisiei prin examinarea ex ante a procedurilor actuale și nu prin încercarea de a exprima o poziție, de a da un fel de declarație de asigurare Uh, pe un produs care, să spunem, nu este adaptat uh, um, uh, obiectivului inițial. Deci, raportul 318 nu este suficient de uh, matur, să spunem, uh, decât să joace un rol marginal în rapoartele de audit. Domnule președinte, având în vedere cele spuse, uh, Curtea consideră că există 336, 346 Uh, și 6.3, 3.4, 6.6 și 6.3 ar putea fi folosite pentru a nuanța comentariile făcute de mine această, în această dimineață și observațiile din capitolul 10 din raportul nostru anual. Domnule președinte, vă pot face câteva sugestii în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi Uh, reprezentantului curții și acum dau cuvântul comisiei. Domnul Kraft. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută uh, interesul exprimat în acest uh, domeniu al uh, evaluării uh, eficienței și, uh, de asemenea, faptul că folosiți articolul 318 și am dorit să vă felicităm pentru calitatea excelentă a raportului dumneavoastră. În ceea ce privește cele spuse de domnul Odi. Dacă ar trebui să folosim acest raport în contextul uh, uh, descărcării ca moțiune de cenzură, e o chestiune politică. Pentru noi, pentru Comisie, este foarte important să fim evaluați, ca evaluarea să se facă în conformitate cu obiective și cu indicatori care sunt sub controlul nostru și cred că, uh, domnule Toirer, Uh, trebuie să avem o dezbatere foarte utilă cu dumneavoastră pentru a clarifica uh, această chestiune. Obiectivele 2020 uh, nu, stabil, deci nu uh, uh, stabilesc obiective doar pentru comisie, sigur că comisia își aduce aportul, dar și pentru uh, alți uh, factori implicați și de aceea este foarte important pentru noi să facem legătura între evaluarea rezultatelor noastre și a progreselor înregistrate cu obiectivele pe program. Deci programele care sunt uh, controlate direct de către Comisia Europeană. Și vă pot da în acest sens un indicator. 57% din bugetul general are, au de-a face cu uh, obiectivele UE 2020 care sunt uh, uh, sprijinite de programele europene. Și în acest context aș dori să vă spun că cooperăm pe o altă uh, temă care figurează și în raportul dumneavoastră, bugetarea bazată pe uh, performanță. Așa cum ați spus în prezentarea dumneavoastră de introducere, uh, declarațiile programelor um, ne pun la dispoziție informații foarte importante în ce privește uh, obiectivele și indicatorii. Și împreună cu statele membre și cu alți factori implicați suntem gata să vedem cum putem să îmbunătățim situația în acest context. Mă opresc uh, aici și cu permisiunea dumneavoastră, domnule Teurer, aș dori să uh, o invit pe colega mea să vă dea câteva explicații în legătură, pe, în legătură cu contextul evaluării raportului. Mulțumesc! Uh, mulțumesc și eu, uh, ca și antevorbitorul meu, aș dori să uh, mulțumesc raportorului, președintelui, deci comisiei dumneavoastră, pentru acest raport foarte bun. Am mai discutat cu membrii comisiei dumneavoastră și cu membrii Curții de Conturi. Am, am avut dezbateri lungi, dar și foarte constructive și am ajuns la trei rapoarte And I hope that and also pe articolul 318. Așa cum ați uh, uh, spus și dumneavoastră în rezoluția cu privire la acordarea descărcării, raportul nostru s-a îmbunătățit. Știm că mai avem încă progrese de făcut, dar dacă ne uităm la acest uh, ultim raport articolul 318, ne dăm seama că există o combinație uh, foarte uh, bună uh, în ce privește uh, rezultatele, deci ne întoarcem la feedback-ul pe obiective în legătură cu rapoartele anuale de activitate și sigur că dorim să continuăm cu progresele. Poate că ați văzut că în anexă avem un plan de acțiune la ultimul raport în ce privește solicitarea curții de corturi și la cererea dumneavoastră. Și din uh, acest plan de acțiune vă pot da un uh, exemplu. Raportul de anul viitor va include și o perspectivă în legătură cu felul în care se poate face raportarea pentru 2014 până în 2020. Deci e vorba de următoarea perioadă uh, CFM și aceasta pe baza ciclului de viață al programelor. Deci încercăm să explicăm cum se face raportarea, deci în funcție de progresele obținute și de rezultatele obținute. Deci încercăm să avem un proces mai global. În orice caz, intenția noastră este clară. Dorim să facem progrese în ce privește performarea și, eh, performanțele și raportarea. Ne bazăm pe obiectivele și pe indicatorii care figurează în decizia cu privire la CFM. Și aici ajung la raportul dumneavoastră și la rezultatele obținute uh, din, uh, de finanțarea europeană. Pentru că obiectivele și indicatorii din cadrul pe care îl folosim pentru evaluare um, reies sau provin din mai multe programe care sunt uh, adoptate de către colegiuitori, de dumneavoastră deci. Deci ne bazăm activitatea noastră pe programele care au fost convenite, decise de către Parlamentul European. Suntem de acord că ar trebui să ne bazăm pe rezultatele obținute. E clar acest lucru. Rezultatele obținute de către fondurile uh, finanțate din bugetul european. Și suntem și de acord cu legătura cu uh, UE 2020 când e posibilă. Avem mai multe rapoarte cu privire la UE 2020. Am unul dintre ele cu mine, uh, de la Oficiul de Statistici, cu privire la indicatorii pentru a sprijini strategia UE 2020. În acest raport figurează indicatorii uh, detaliați. Dar considerăm că articolul 318 nu ar trebui să se rezume doar la progresele uh, în legătură cu UE 2020. Raportul ar trebui să fie mai larg, pentru că există foarte multe activități pentru UE 2020 care sunt de natură legislativă, care provin de la statele membre și care nu au o legătură directă cu finanțarea europeană. Și de aceea considerăm că raportul 318 ar trebui să se refere uh, la obiectivele programelor specifice. Deci când se poate face legătura cu 2020, o vom face. Și încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru uh, să mulțumesc raportorului. Studiem, am studiat și o vom face în continuare. Uh, studiem evaluarea dumneavoastră și sugestiile dumneavoastră. Și aici mă apropiu de concluzie. Aș dori să vă spun că raportul articolul 318 încearcă să se bazeze mai mult pe combinația între performanță, informații din uh, surse diverse. Știm că încă nu am atins acest obiectiv, dar vom continua să ne perfecționăm activitatea și să continuăm uh, dezbaterile și acest dialog uh, constructiv și cu Curtea de Conturi. Și mulțumesc încă o dată pentru raportul dumneavoastră, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc și eu. Mulțumim reprezentantei comisiei. Mulțumim pentru aceste răspunsuri. Mai există reacții din partea colegilor? Aveți ceva de zis vis-a-vis -vis de cele spuse de reprezentanții comisiei respectiv a Curții de Conturi? Văd că nu. În orice caz vă mulțumesc. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este data de 2 decembrie. Ei bine, acestea fiind spuse, putem încheia dezbaterea de la acest, pe marginea acestui raport. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul Curții de Corturi cu privire la fondurile alocate politicii de dezvoltare rurală. Doamna raportoare este doamna Kadenbach, care are imediat cuvântul. Vă mulțumesc mult la rândul meu. Nu fac parte din această comisie de mult timp și, prin urmare, nu știu dacă încalc procedura sau nu, dar mi-ar plăcea să, să păstrăm ordinea uh, reacțiilor. Ce vreau să spun de fapt? Aș vrea ca cei de la Curtea de Conturi să ia mai întâi cuvântul, pentru că raportul meu nu reprezintă nimic altceva decât o reacție și o completare a raportului Curții de Conturi. Domnul președinte, da, este posibil, dar uh, Uh, tradițional, doamna raportoare sau domnul raportor uh, ia întâi cuvântul. Prin urmare, acum haideți să-i dăm cuvântul raport, uh, reprezentantului Curții de Conturi. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a prezenta acest raport special în fața comisiei dumneavoastră. Vreau să o felicit pe doamna Kadenbach pentru acest document de lucru foarte, foarte Uh, bun și uh, raportul nostru vă asigur că va veni, va fi adus în fața Comisiei Econ cât mai curând cu putință. Știți prea bine că în perioada 2007-2013 Uniunea Europeană a alocat aproape 100 de miliarde de euro cu uh, pentru atingerea obiectivelor în domeniul politicii rurale de dezvoltare un uh, sistem de evaluare și uh, monitorizare a rezultatelor obținute este deja în, prin această finanțare este deja pus pe picioare. În mod uh, repetat, uh, Curtea de Conturi a atras atenția asupra unor neajunsuri ale utilizării fondurilor europene în acest domeniu. Iată, acest raport uh, special din nou atrage atenția asupra faptului că instituțiile europene și de asemenea statele membre trebuie să explice într-o manieră clară modalitatea în care au utilizat fondurile alocate. Din nou trebuie să atragem atenția asupra faptului că există o lipsă de eficiență la capitolul utilizării acestor fonduri europene în domeniul dezvoltării rurale. Dar Haideți să trecem la subiect uh, și cum o vom face, uh, răspunzând uh, unui număr de trei întrebări. Prima întrebare. Ce s-a întâmplat? Care a fost greșeala? Ei bine, auditul nostru a des, descoperit faptul că cheltuiala uh, Uh, sau cheltuirea banilor nu a fost suficient de solid orientată spre obținerea de uh, rezultate. De asemenea, Totul a pornit uh, pe un picior greșit pentru că Comisia a aprobat o serie de programe de dezvoltare rurală în care statele membre nu erau prea clare în ceea ce privește obiectivele pe care vor să le atingă. Prin urmare, iată, Comisia, Comisia Europeană și statele membre pornesc uh, greșit de la bun început, ne menționând obiectivele care trebuie să fie atinse și, prin urmare, neputând să evalueze uh, uh, utilizarea și rezultatele finale ale utilizării fondurilor europene. Prin urmare, nici uh, rapoartele de evaluare nu pot fi suficient de complete. S-au cerut informații suplimentare, atât uh, din partea instituțiilor euro europene, cât și din partea statelor membre, dar aceste informații suplimentare fie au venit prea târziu, fie nu au venit deloc. A doua întrebare. Care sunt lucrurile importante pe care statele membre trebuie să le facă pe viitor? Ei bine, Uh, pe viitor, un, mm, statele membre trebuie să folosească evaluarea și monitorizarea pentru a se axa mai mult pe uh, obținerea de rezultate. Pentru următoarea perioadă de pre, uh, programare ar trebui să fie stabilite obiective specifice și măsurabile, cuantificabile de asemenea. Uh, pentru fiecare măsură pusă în aplicare în statele membre trebuie să se creeze un sistem de colectare a datelor și indicatorilor uh, obținuți. Pe viitor, în rapoartele anuale, statele membre nu trebuie să să prezinte detalii cu privire la fondurile pe care le-au folosit, ci și detalii cu privire la obiectivele sau rezultatele obținute. A treia întrebare. Ce trebuie să facă Comisia Europeană pe viitor? bine, Comisia Europeană trebuie să-și îmbunătățească uh, raportarea Uh, rezultatelor la nivel euro, uh, european, dar, bineînțeles, Comisia depinde întotdeauna de informațiile din, pe care le primește din partea statelor membre. Ei bine, pentru următoarea perioadă de programare, Comisia și-a propus să îmbunătățească monitorizarea și evalu- evaluarea, dar, bineînțeles, că pentru a obține acest rezultat trebuie să se creeze și să se pune pe picioare uh, proceduri cât se poate de pline de substanțe, proceduri cu privire la colectarea informațiilor. De asemenea, dacă statele membre nu stabilesc de la bun început care sunt obiectivele pe care vor să le atingă cu finanțarea europeană, e clar că Comisia Europeană nu trebuie să aprobe uh, respectivele uh, programe de dezvoltare rurale. Deși există o serie de modificări de natură pozitivă inclusă în noua arhitectură CSM pentru perioada 2014-2020, precum uh, introducerea acelor evaluări la jumătatea parcursului, etc., etc., există în continuare o mulțime de, aspect, de, de, de neajunsuri care trebuie să fie să fie uh, îmbunătățite. În primul și în primul rând, noua, uh, nou regulament cu privire la dezvoltarea rurală nu face mai nimic în ceea ce privește încurajarea uh, Um, schimbării mentalității cu privire la maniera în care sunt uh, raportate informațiile cu privire la obținerea uh, rezultatele, cu privire la rezultatele obținute. În al doilea rând, uh, rezultatele nu sunt deocamdată bine monitorizate și evaluate. Prin urmare, fără o îmbunătățire a arhitecturii de monitorizare, e clar că toate procedurile de raportare uh, Uh, și uh, toate evaluările pe care le vom face noi vor fi incomplete în cel mai bun caz. În cel mai bun caz. Iată, acesta, acesta este mesajul meu. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept comentariile dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Îi dau acum cuvântul doamnei raportor și mai apoi vom trece la o dezbatere pe tema aceasta. Doamna Cadembach are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Kinch, pentru prezentarea dumneavoastră. Voi vorbi în engleză. De ce? Pentru că voi încerca, practic, să reacționez cât mai rapid cu putință la spusele dumneavoastră. Oricum, raportul meu este doar în engleză. Prin urmare, voi alege lumea aceasta, limba aceasta și cer curții de conturi să includă în raportul său special o serie de uh, recomandări. Și anume, avem nevoie de o politică agricolă mai ecologică, mai echitabilă. Doar astfel vom putea face un pas înainte în ceea ce privește modernizarea și uh, actualizarea politicii agricole comune. PAC-ul trebuie să aducă beneficii publicului în general și nu doar fermierilor. Dați-mi voie să, să subliniez faptul că programele de dezvoltare rurală pot într-adevăr promova creșterea, pot, pot uh, crea locuri de muncă, pot îmbunătăți mediul înconjurător și de asemenea politica agricolă. Aceste programe includ o serie de fonduri alocate fermelor și comunităților rurale. Și tocmai de aceea, toate măsurile incluse în aceste programe trebuie să țină cont de necesitățile, de nevoile publicului țintă. De asemenea, evaluarea, monitorizarea este esențială. Prin urmare, eu consider că Parlamentul European și opinia publică, de asemenea, trebuie să fie informați în legătură cu maniera în care sunt utilizate fondurile europene. Trebuie să cerem statelor membre să includă în planurile, programele lor de dezvoltare rurală obiective cât se poate declare pentru a ne arăta care sunt uh, rezultatele pe care statele membre vor să le obțină în urma finanțării. De asemenea, Comisia Europeană trebuie să insiste asupra faptului că aceste programe de dezvoltare rurală, conțin de la bun început o structură menită a fi completată pe parcurs cu rezultatele care vor fi obținute. Iar aceste rezultate uh, trebuie să fie folosite pentru deciziile luate în următoarea perioadă de programare. În momentul de față, Curtea de Conturi ne informează că, iată, informațiile primite din partea Comisiei, respectiv a statelor membre, uh, Um, uh, sunt incomplete în ceea ce privește rezultatele și performanțele. Vreau ca Parlamentul European uh, și subliniez uh, lucrul acesta să fie informat cât mai curând cu putință cu privire la rezultatele obținute prin finanțarea aceasta pentru dezvoltarea rurală. Ați spus prea bine că în 2007-2013 au fost alocate 100 de miliarde de euro uh, Uh, acestor scopuri, adică dezvoltare rurală și uh, pe lângă aceste 100 de miliarde s-au mai adăugat și vreo 58 de miliarde din partea statelor membre. Deci e clar că dacă evaluările n-au fost făcute până în momentul de față, uh, ele ar trebui să fie făcute măcar de acum înainte, până la finele programului, și anume în 2015, Asta pentru a vedea că dacă într-adevăr fondurile au fost bine utilizate sau pentru a ne asigura că măcar fondurile rămase sunt uh, bun, bine utilizate uh, trebuie ca aceste programe de dezvoltare rurală să fie deja îmbunătățite în actuala perioadă de, de finanțare, iar uh, ele să, sau pașii făcuți în, uh, în momentul de față, în această direcție, trebuie să fie rafinați în următoarea perioadă de programare, și anume 2014-2020. Aceste, ra- aceste rapoarte, aceste programe trebuie să fie o bază a evaluărilor făcute mai apoi de către Comisie și Curtea de Conturi. De asemenea, trebuie să creăm uh, indicatori de încredere care să permită compararea între regiuni și statele membre și, de asemenea, trebuie să mod monitorizăm diferitele măsuri stabilite la nivel național uh, și eficiența acestora, acestora în direcția obținerii rezultatelor dorite la nivel european. De asemenea, trebuie ca procedurile să fie armonizate. Asta pentru ca obiectivele stabilite la nivel european să poată fi într-adevăr evaluate. Sunt încântată de, de munca de eforturile Comisiei și a statelor membre, uh, eforturi depuse în momentul de față pentru crearea unor indicatori armonizați în acest sens la nivel european. Cer uh, de asemenea Comisiei Europene și statelor uh, membre să se asigure că pe viitor programele de dezvoltare rurală țin cont într-adevăr de, această, de acești indicatori. Suntem de acord că omogenitatea este esențială în uh, statele membre și tocmai de aceea legislația trebuie să fie una armonizată și trebuie să fie, uh, uh, legislația trebuie să fie pusă în aplicare într-o manieră armonizată în toate statele membre. De, tocmai de aceea trebuie ca Parlamentul European să primească rapoartele cu privire la evaluarea acestor, acestor acte legislative pentru, până în 2017-2018 pentru ca Parlamentul European să poată, într-adevăr, să-și spună cuvântul cu privire la programele de dezvoltare rurală. Domnul președinte, mai întâi domnul Gaier și mai apoi doamna Gresle. Iată, deschidem dezbaterea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Kadenbach pentru acest uh, document și de asemenea vreau să mulțumesc responsabilului, responsabilului și reprezentantului Curții de Conturi, care iată vine cu acest raport special deosebit de bun. Îmi amintesc uh, comentariul pe care l-am făcut la un moment dat în Germania la o întâlnire a miniștrilor uh, de, pentru agricultură. Eu uh, am fost însoțit la această ședință de un coleg creștin-democrat și uh, ce am observat în această, la această ședință, am observat că toți decidenții politici indiferent de nivelul pe care îl reprezentau, erau de părere că important era ca cât mai multe fonduri europene să ajungă într-adevăr în Germania. Rezultatele obținute prin utilizarea acestor fonduri europene nu, era chiar atât de, nu erau chiar atât de importante. Important era ca fondurile să ajungă în țară. Asta am văzut uh, în Germania. Și mă tem că aceasta este atitudinea generală a statelor membre. Uh, nu putem fi de acord cu, această, cu aceste principii, nu putem fi de acord cu această, cu această atitudine. Fondurile europene trebuie să fie asociate unor ambiții, unor obiective, pentru că dacă lucrul acesta nu se întâmplă, atunci ajungem în situația pe care o descrie Curtea de Conturi clar în uh, raportul său. Deci e clar că această temă trebuie să fie neapărat uh, dezvătută. Dezvoltarea rurală trebuie să se bucure de mai mult de atenția noastră. Asta în mod absolut uh, evident. Dacă Um, am reținut bine, oricum politica agricolă comună este cea mai problematică politică europeană la nivel de finanțare și la nivel de utilizare a, a finanțării uh, aflate la dispoziție. Rata erorilor, uh, rata erorii este mare, prin urmare e clar că această problemă trebuie să fie remediată. Și tocmai de aceea eu propun ca în uh, rezoluția de descărcare să ținem, să, să, să accentuăm acest uh, subiect. De asemenea, consider că trebuie să discutăm mai mult despre soluții. Trebuie să vedem uh, în ce măsură putem îmbunătăți sau ar fi trebuit în trecut să discutăm mai mult despre nou regulament cu privire la dezvoltarea rurală. Da, valul a trecut, uh, nu mai putem schimba nimic. Acum trebuie să dezbatem, să, să, să găsim soluții care să se plieze pe acest uh, nou regulament dar care să îmbunătățească în același timp situația. Și în cercul coordonatorilor uh, am stabilit uh, ca pe viitor rapoartele speciale ale curții de conturi, acele rapoarte care, din punctul nostru de vedere, merită într-adevăr să ajungă în fața plenului Parlamentului European, să ajungă într-adevăr acolo uh, în contextul uh, discuțiilor cu privire la rapoartele de inițiativă, din proprie inițiativă. Bine, această soluție poate că nu mai poate fi aplicată acum, înainte de alegerile europene. Deja am epuizat sloturile, între ghilimele, pe care le aveam la dispoziție, dar, mai mult ca sigur, după alegeri, această soluție ar putea fi într-adevăr pusă în aplicare. Cu siguranță tema aceasta sau problemele acestea vor fi în continuare de actualitate. Vă mulțumim, domnule Gaier, urmează doamna Greșle. Vă mulțumesc. În ceea ce privește ownership-ul, dați-mi voie să vă spun, doamnă Cadenbach, că raportul dumneavoastră nu mă mulțumește deloc. Avem o rată de eroare de 7,9% în 2000. În anul precedent am avut 7,7% rată de eroare. În raportul de anual de activitate s-au stabilit clar uh, s-a stabilit clar cadrul uh, utilizării fondurilor pentru dezvoltare rurală și noi ne facem că acest raport anual nici măcar nu ar exista. E bine, probleme de genul acesta avem și la fondurile structurale, nu-i așa? Dacă e să avem uh, un control sporit și, uh, de fapt, un control îmbunătățit, aș vrea să înțeleg în ce constă, de fapt, acest control îmbunătățit. Acest control îmbunătățit uh, nu trebuie să fie un control sporit, pentru că controlul sporit ar aduce cu sine poveri administrative suplimentare. Oricum, toată lumea se, se plânge de birocrație. Prin urmare, numărul de control controle n-ar trebui să crească, ci calitatea lor ar trebui să se îmbunătățească. Dar cum anume? Asta întreb Curtea de Conturi. Bun, acum uh, în, în ceea ce privește raportul din nou, uh, eu nu văd în ce măsură există aici propuneri în ceea ce privește mai buna folosirea fondurilor pe viitor pentru obținerea ambițiilor în domeniul dezvoltării rurale. Deci, sunt, uh, sunt nemulțumită de lipsa acestor soluții. Uh, dar, repet, uh, aceleași probleme le avem și la capitolul fonduri structurale. Nu-i așa? Deci, se pune întrebarea ce facem acum. Ce facem acum până la finele perioadei de programare, ce facem pentru a îmbunătăți acest program care oricum nu mai, nu mai prea poate fi îmbunătățit. Cu siguranță rara, rata de eroare nu va mai putea scădea așa în câteva luni. E clar că fondurile pentru dezvoltarea rurală sunt foarte importante, uh, Uh, dar dacă mă uit la informațiile pe care statele membre le furnizează într-adevăr uh, instituțiilor europene cu cu privire la rezultatele obținute prin utilizarea acestor fonduri europene, nu pot decât să fiu dezamăgită și vreau să mă, sau mă întreb așa retoric, oare de ce statele membre nu, uh, nu pun la dispoziție mai multe detalii și mă întreb de asemenea oare de ce Comisia nu sancționează în vreun fel statele membre pentru faptul că acestea nu pun la dispoziție niciun fel de informații. Raportul acesta a apărut uh, de curând, uh, de asemenea, a fost publicat în 22 noiembrie și, prin urmare, n-am prea avut timp să-l citesc. Prin urmare, s-ar putea ca pe viitor să am și alte comentarii. Domnul președinte, vă mulțumim. Mai există alte comentarii? Îi dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Domnul Uva are cuvântul. Many thanks, Chairman, giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Kattenbach, domnule Kintz, Doamnelor și domnilor, membrii acestei comisii, doresc să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit pentru a avea un schimb de vederi despre programele de dezvoltare rurală. Aș dori de asemenea să mulțumesc curții de conturi și doamnei Kadenbach pentru observațiile făcute. Comisia ar dori să atragă atenția asupra faptului că în ce privește programele eh, multianuale în domeniul dezvoltării rurale, rezultatul și impactul nu eh, pot fi analizate decât în eh, timpul derulării programului sau după aceea în baza unor evaluări. Iar în contextul evaluării, ex post, trebuie să uh, existe o asemenea evaluare în anul 2016. Comisia este de părere că o analiză corectă pe marginea eficienței um, nu se poate face decât pe baza unor indicatori legați de rezultate. Iar eficacitatea și eficiența sigur că vor fi relevante, dar și în comparație cu alți indicatori din politici care sunt înrudite cu respectivele proiecte. Ca atare, în momentul în care se stabilesc niște obiective cantitative când și se analizează impactul, există uh, și influențe asupra politicilor din partea unor factori externi. Comisia împreună cu statele membre au luat deja uh, decizii pentru implementarea programelor. Din momentul plecării, pornirii, Comisia a făcut analize pentru a vedea dacă logica intervențiilor și măsurilor luate corespundeau liniei strategice din uh, planurile naționale. Dar, bineînțeles că există întotdeauna loc de mai bine și în anii 2008-2009 deja autoritățile care administrau respectivele proiecte au avut uh, datoria să facă propuneri de îmbunătățire în ce privește realizarea obiectivelor pentru fiecare program. Autoritățile din statele membre sunt solicitate cu regularitate să uh, facă asemenea propuneri pentru că există un management partajat Comisia monitorizează situația și invită statele membre să coopereze și să furnizeze elementele necesare. Un mare număr din uh, concluziile evaluării la jumătate de perioadă uh, ca atare uh, au necesitat asemenea pași de îmbunătățire la nivelul statelor membre. Pentru a îmbunătăți situația pentru perioada următoare, eu cred că, așa cum s-a spus de altfel și în intervențiile precedente, Comisia a propus soluții pentru o serie întreagă de propune în ce privește sistemul de monitorizare pentru perioada următoare. Împreună cu statele membre, Comisia finalizează un nou cadru de monitorizare și valoare pentru politicile comune eh, agricole per total și pentru programele de dezvoltare rurală. Noi, de asemenea, Eh, încercăm să eh, avem în vedere acel cadru eh, comun de monitorizare și evaluare pentru a găsi indicatorii adecvați care să analizeze specificitatea progresului din diversele programe. Ca atare, eu cred că trebuie să ne gândim că logica intervențiilor noastre se bazează pe o abordare conformă cu strategia și stabilim șase priorități conform obiectivelor pieții europene și în contextul strategiei 2020. Noi avem 18 zone pe care ne concentrăm, care uh, urmează să uh, precizeze indicatorii uh, de impact și uh, cred că pentru fiecare din aceste domenii trebuie să avem indicatori adecvați, pentru că acolo unde indicatorii uh, nu sunt adecvați monitorizării anuale, va trebui să avem evaluarea potrivită și în anii 2017-2019 să încercăm să operăm ajustări statele membre vor trebui să desfășoare o activitate de evaluare de-a lungul întregii perioade pe care eh, programul se derulează, este partea obligațiilor legate de programele de dezvoltare rurală. Studiile de impact ale politicii vor fi adecvate stadiului de implementare a programelor de dezvoltare rurală iar rapoartele de implementare anuală implică până la urmă și o evaluare intermediară. Sigur că în ce privește aceste evaluări la jumătate de perioadă există și lipsuri, dar noi ne dorim ca prin aceste evaluări intermediare ă, din anii 2017-2019 să putem să ne identificăm indicatorii adecvați. Asemenea, monitorizări sunt esențiale pentru cei care dezvoltă politici. Dar trebuie să existe un echilibru între beneficiile sistemului de monitorizare și evaluare și uh, obiectivele care sunt urmărite. Comisia este de părere că recomandările curții sunt binevenite și contribuie la consolidarea politicii de dezvoltare rurală. Dați-mi voie să spun, pe marginea dezbaterii care s-a desfășurat, să vă atrag atenția și asupra unui alt element care a fost menționat astăzi. Problema uh, ratei erorii pentru că situația din acest punct de vedere trebuie să fie cunoscută în iunie. Comisia a prezentat Consiliului și Parlamentului un raport analizând situația ratei erorilor pentru a identifica cauzele erorilor și am încercat să uh, creăm o perspectivă dinamică de acțiune la nivelul statelor membre. Noua legislație și colegiuitorii au aprobat în ce privește regulamentul nou pentru dezvoltare rurală, articolul 69, iar acest articol solicită statelor membre să verifice fiabilitatea și ă, posibilitatea de control a indicatorilor pe care se bazează programul. Deci noi facem eforturi serioase pentru a reduce rata erorilor și nu doar în ce privește acest fond, ci în general fondurile structurale, facem tot ce stă în puterea noastră pentru a contribui la reducerea erorilor. Dar contextul pe care le analizăm astăzi este unul al indicatorilor care constituie baza ca, cadrului de monitorizare și evaluare deci, sigur că trebuie să verificăm legalitatea, regularitatea cheltuielilor. Astăzi analizăm un instrument foarte important pe care PAC l-a introdus în anul 2007, iar prin acest instrument, acest cadru de monitorizare și evaluare MEF, poate fi îmbunătățit în perioada următoare și noi colaborăm cu statele membre pentru a obține aceste îmbunătățiri. Mulțumesc pentru atenție și mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Ubar. Vă întreb dacă mai există întrebări și dacă nu este cazul, o întreb pe raportoare dacă dorește în încheiere să mai ia cuvântul. Și Jean-Pierre Odi și domnul Gaier doresc să mai intervină. Nu da. este o întrebare, este o observație, domnule președinte. Eu cred că pe marginea raportului și a discuției politice pe care am avut, constatăm că există probleme în ce privește gestiunea partajată și cred că organizarea sistemul uh, financiar în relație cu statele membre ar trebui să fie îmbunătățit pentru că există o mare complexitate a problematicii. Dar oricum vă felicit pentru inițiativa pe care ați avut. Toronto. Domnul Gaier. Poate că nu este astăzi momentul potrivit pentru a începe o dezbatere ce putem face sub pragul acestui regulament pentru a îmbunătăți lucrurile. Înțeleg foarte bine că reprezent reprezentantele și reprezentanții celor care configurează politica agricolă trebuie să uh, acționeze în baza uh, unor politici proprii și să ne spună ce gândesc să îmbunătățească pe viitor. Dar cred că la nivelul declarațiilor uh, auzim aceste lucruri zilnic. Eu Cred că ar trebui mai degrabă să um, declanșăm un dialog constructiv cu Comisia în legătură cu ceea ce mai stă în puterile noastre să facem, pentru că simple uh, uh, declarații foarte frumoase, așa purificate din punct de vedere chimic, nu uh, ne sunt de folos. Și la nivelul Consiliului câteodată cuvintele sunt foarte frumoase, dar nu fac decât să cosmetizeze substanța acțiunilor. Deci, ce putem face? Eu cred că Astăzi, timpul pe care îl avem la dispoziție nu uh, ne permite să intrăm într-o dezbatere în profunzime, dar oricum, din partea Comisiei, acest raport de inițiativă mă interesează cu atât mai mult dar uh, eu cred că în felul acesta trebuie să um, analizăm și ceea ce putem face dincolo de prevederile acestui regulament pentru a îmbunătăți lucrurile. Mulțumesc, doamna Cresle, dorește să mai intervină? Vă rog. Bun, Ienț. Uh, pot spune că tu ai început. Sigur, Uh, punctul de vedere al reprezentantului Comisiei uh, este onorabil, dar uh, întotdeauna când discutăm un raport, ni se spune la următorul cadru financiar multianual lucrurile vor putea să fie îmbunătățite. Cu alte cuvinte, acum nu mai putem să facem nimic, la următorul cadru financiar putem din nou să avem speranțe. De fapt, care sunt posibilitățile de a simplifica lucrurile. Pentru că dacă mă gândesc că trebuie să fie aplicate niște programe de dezvoltare rurală și ne așteptăm să nu existe erori, oamenii să procedeze absolut corect, dar eu am analizat vinerea trecută foarte multe proiecte, sunt foarte binevenite, proiecte pozitive, dar eh, există și o rată a erorilor foarte ridicată. În ce privește eficacitatea și eficiența, se mai pune și o altă întrebare, pentru că în clipa de față ă, avem prea puțin posibilitatea să ne implicăm. Ă, care este rolul celebrilor indicatori europeni? Parlamentul ar trebui multe săptămâni și luni să se ocupe cu această problemă. Eu cred că uh, reprezentanții Comisiei ar trebui din acest punct de vedere să devină mai activi. Pentru că dacă vom spune că regulamentul uh, ar uh, trebui să rezolve problemele legate de implementare, eu aș fi din start eliminată din posibilitatea de a mă implica. Avem audieri, ni se spune cum se încearcă să se implementeze regulamentul, dar nu există încă toate instrucțiunile de aplicare. De aceea, eu cred că ar fi important să așteptăm să treacă perioada de pregătire, de informare legată de implementare pentru a vedea ce iese. Mulțumesc. Am ajuns la uh, încheierea dezbaterii și în final dau cuvântul din nou raportoarei. Mulțumesc pentru discuții, pentru sugestii, dar aș vrea să mai rețin ceva ca să nu creăm o impresie greșită în afară. Raportul uh, se întreabă dacă Comisia și statele membre pot să dovedească uh, utilitatea uh, modului în care au fost folosiți banii. Eu cred că este vorba despre uh, implementarea multor proiecte rezonabile, dar pentru că nu au existat indicatori de măsurare a utilității, e foarte greu să faci dovada acestei utilități. Tocmai de aceea cred că este nevoie de o îmbunătățire a modului de lucru. Și mai este și o problemă eh, legată de eh, comunicare. Sigur, rata erorilor trebuie să fie analizată cu atenție, dar eh, eu știu că există, de fapt, o rată a erorilor limitată care poate fi acceptată. Uh, sigur că uh, trebuie să existe o uh, analiză consecventă. Acolo unde nu apare niciun fel de rata erorilor, pentru mine e un semn de întrebare dacă de fapt evaluarea, analiza a fost efectuată cu seriozitate. Sigur că trebuie să facilităm din punct de vedere birocratic accesul la aceste programe și sigur că acolo unde rata erorilor nu se bazează pe erori neintenționate, ci pe o activitate infracțională, sigur că trebuie să se intervină. Deci eu cred că uh, trebuie să putem demonstra utilitatea proiectelor noastre și pentru europene și europeni um, trebuie să fie important să vadă care au fost cele mai bune practici, unde banii care provin din buzunarul lor au fost folosiți cu maximă utilitate. Vom putea spune ce nu a funcționat bine, dar vom putea arăta și ceea ce a funcționat foarte bine. Vrem să vedem unde se greșește, dar vrem să vedem și unde lucrurile merg cu adevărat bine. Președintele. Mulțumesc. Într-adevăr, un subiect important și dificil care ne preocupă și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și vă propun acum să mergem mai departe în ordinea de zi. Întrebarea mea este dacă domnul, dacă uh, uh, domnul Pinkston din partea Curții de Conturi a venit deja, ne-a spus că a întârziat datorită unor blocaje în trafic. Da? Uh, și raportorul e prezent în sală. Domnule Berman, doriți să luați cuvântul pentru a face câteva observații introductive? Dacă da, vă rog. Da, eu sunt un om politic. Când mi se dă microfonul, întotdeauna îl folosesc. Dar voi continua în germană. În engleză, mă scuzați. Really fortunate to be... Am pot să spun că am fost uh, norocos să primesc uh, acest raport uh, în ce privește cooperarea Uniunii Europene cu Egiptul, pentru că mă interesează foarte mult acest domeniu al cooperării pentru dezvoltare și a politicii de vecinătate, pentru că, până la urmă, ce contează este rolul Uniunii Europene în lume și el este evaluat. Rezultatele raportului sunt destul de aspre. Raportul spune că ambițiile Uniunii Europene în Egipt au fost prea ridicate, uh, indicatorii și uh, benchmark-urile uh, pentru jaloanele pentru evaluarea rezultatelor au fost prea prea vaste nu s-au uh, obținut rezultate suficient de bune în, uh, în acest domeniu al gestiunii fondurilor și uh, raportul Curții de Conturi a fost și mai strict. Rezultatele au fost foarte proaste. În presă s-a înțeles că un milion de euro din banii Uniunii Europene au fost irosiți în Egipt. Deci uh, mi-am uh, luat uh, rolul în serios, am vorbit cu delegațiile UE, cu ambasadori, cu ONG-uri, cu jurnaliști, cu factori implicați, cu politicieni, am încercat să găsesc cât mai mulți interlocutori. Și pe baza Uh, documentelor furnizate uh, de către delegațiile Uniunii Europene. Deci uh, rezultatele mele sunt puțin diferite de raportul Curții de Conturi. Cred că ar trebui să nuanțăm rezultatele și aceste nuanțe să se regăsească și în, în evaluările Comisiei. Egiptul trece prin vremuri foarte dificile și nu putem să așteptăm o schimbare așa peste noapte, un miracol. Uh, și în ceea ce privește guvernanța și drepturile omului pe care s-a axat acest raport, bineînțeles că uh, au fost uh, rezultate în ultimii șapte ani, mai ales în timpul uh, mm, administrației Mubarak, dar aceste decizii nu uh, pot fi motivate doar prin, uh, prin uh, participarea financiară. Bineînțeles că Egiptul este o țară foarte importantă nu numai pentru Europa, ci și pentru întreaga lume. Uh, Uh, iar raportul greșește când spune că e vorba de uh, o lipsă de, lipsă de rezultate în ce privește drepturile omului. Eu în vizita mea m-am axat pe drepturile omului și am constatat că există un program de succes uh, prin care se distribuie carduri, documente de identitate femeilor Uh, ca femeie, dacă nu ai document, nu poți să mergi la o secție de poliție și să faci o plângere uh, în ce privește abuzul, abuzul conjugal, uh, violență și așa mai departe. Nu poți să te duci nici la spital. Deci documentele de identitate sunt foarte importante pentru drepturile omului. Și acest program a fost implementat prima dată de către ONG-uri și apoi în timpul guvernului Morsi, care era avea mari rezerve față de uh, ONG-uri a fost uh, continuat de către ONU uh, Women. Dar în orice caz, acest program a fost foarte eficient și se fac eforturi pentru ca el să rămână eficient ca înainte de epoca Morsi. Uh, acum, în ce privește programul, bugetul pentru apărare, nimeni nu știe cât de mare este, uh, pentru că uh, jumătate din economia din Egipt e reprezentată de bugetul militar, ceea ce nu înseamnă că bugetul structural este total netransparent. Acest sprijin bugetar sectorial care i-a acordat prin ambasiile de la Cairo a fost întotdeauna însoțit au fost uh, uh, acordat în tranșe cu repere foarte clare și multe dintre aceste uh, tranșe au fost acordate doar după ce s-au înregistrat rezultate clare. Parlamentul European are un rol important de jucat și aici trebuie să uh, privim um, adevărul în față. Deci uh, trebuie sigur să așteptăm rezultate de la programele noastre, uh, dar trebuie și să acordăm mijloacele acestor programe pentru ca ele să fie condonate de succes, pentru că nouă ne plac rezultatele în Uniunea Europeană. Dar după după ce această decizie și uh, schimbarea uh, acordărilor uh, curții de conturi care consideră că aceste uh, rapoarte trebuie să fie dure, atunci ele devin politice și dau o evaluare politică și nu abordare nuanțată, așa cum ne-am dorit să Uh, vine din partea Curții de Conturi. Această uh, lipsă de această, această nuanță ar trebui să meargă și în rapoartele uh, Parlamentului European, al Consiliului și așa mai departe. Să nu uităm că fiecare parlament are trei roluri. Noi ținem cont de nevoile uh, popoarelor, ale oamenilor, legiferăm și apoi controlăm puterea. În ce privește nevoile oamenilor, uh, poate că ne axăm prea mult pe legiferare suprareglementăm, pentru că după ce uh, promulgăm legile, nu mai uh, vedem cum aceste politici sunt uh, puse în aplicare, nu controlăm în franceză se spune că mm, naturii nu-i place vidul, hăul. Ă, e clar că în acest hău va interveni oricine altcineva, deci trebuie să evităm această preluare a puterii, deci trebuie să ne implicăm și mai mult în ă, punerea în aplicare a politicilor, a deciziilor luate de noi. Mulțumim foarte mult domnului Berman pentru aceste observații de introducere. Uh, dau cuvântul acum membrului Curții de Conturi, domnul Pinkston, vă rog. Sehr vielen Dank, Herr Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Chairman. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să vă prezint auditul în două părți. În primul rând, foarte pe scurt, aș dori să vă spun în ce constă și apoi, în a doua parte, aș dori să vă spun să examinez proiectul de document, documentul de lucru al domnului Tis Berman. Însă, înainte să încep, aș dori să vă spun că domnul Berman a spus că noi în auditul nostru am spus că Uniunea Europeană Euro. a irosit un uh, miliard de dolari. Aș dori să ne spună uh, să ne identifice teza sau capitolul în care am făcut noi această afirmație. Ce am spus noi, domnule raportor, a fost că între 2007 și 2011 Uniunea Europeană a acordat un miliard de euro și e o diferență între a aloca bani și <laughs> cred că eurodeputații, membrii acestei comisii, uh, cunosc diferența între uh, creditele angajate și creditele plătite. Și dacă vă uitați la acea, în această a doua parte a documentului, vedeți foarte clar diferența. În introducere, domnule uh, raportor a spus că trebuie să nu ne uităm doar la cheltuieli, ci și la rezultate. Din păcate, trebuie să vă spun că noi aici audităm rezultatele. E foarte clar. Nu vorbim de un audit financiar, ci de uh, auditul performanței, al rezultatelor. Dacă vă uitați, la, și aici ajung la uh, pagina 14 a documentului, uh, abordarea și sfera de aplicare a auditului, dacă vă uitați la Uh, ce ne propunem noi este să evaluăm eficiența. Auditul de performanță sau de rezultate Uh, studiază economia, eficiența și așa mai departe, dar este și dacă vă uitați la uh, întrebările din documentul nostru, își propune să evalueze eficiența și întrebarea este cum SEAE și Comisia Europeană au uh, gestionat sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți guvernanța înainte și după uh, evenimentele uh, din Egipt. Deci, vorbim despre eficiență, performanță, guvernanță perioada auditată fiind 2007-2012, septembrie 2012. De ce 2007? Pentru că a fost, uh, uh, atunci a început noul instrument european de vecinătate și parteneriat. Deci am uh, um, uh studiat uh, deci perioada acoperită guvernul Mubarak și apoi uh, Morsi. Deci încercăm, așa cum vedeți la alineatul 20, să examinăm mai multe elemente. Democrația și drepturile omului, pe de o parte, și apoi uh, gestiunea fondurilor publice și lupta împotriva corupției, pe de altă parte. Iată care sunt obiectivele auditului nostru. Înainte însă de a continua, aș dori să reamintesc că eurodeputaților câteva documente legislative europene. Articolul 21.1 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în legătură cu drepturile fundamentale și uh, democrația care nu figurează doar în tratatul uh, privind europeană, dacă vă uitați și la acordurile de asociere din 2004, acordul între UE și Egipt, dacă vă uitați la articolul 2, acolo figurează drepturile uh, fundamentale și democrația. Și dacă vă uitați și la regulamentul uh, IE VP din 2007, din 2007 și aici se face trimitere la alineatele 1.3 și 28.1 și 28.2. Deci, nu Curtea de Conturi uh, promulgă și votează legislația europeană, ci dumneavoastră, Parlamentul European, la propunerea Comisiei și Consiliul. Deci ce vreau eu să spun este că prin legislația europeană se pune accentul foarte clar pe toate aceste elemente drepturile omului și democrația. Acum cum am ajuns noi la rezultatele din auditul nostru? În mod obișnuit, am spus, au procedat ca de obicei. Am avut acest manual care se bazează pe, am folosit manualul care se bazează pe normele internaționale și care se bazează pe o metodologie universală, general acceptată, auditul, ca orice auditul de acest tip de la Curtea de Conturi, e un uh, memorandum de audit adoptat de către camere, camera 3 a curții de această dată și conține o anexă, un document foarte important, planul de adunare a datelor, îl numim noi. Evidence Collecting Plan. Ca să nu credeți că la Curtea de Conturi un raportor, de această dată eu, merge în Egipt cu un asistent sau cu un uh, director, ceea ce am făcut. Ne-am deplasat în Egipt și echipa noastră de audit a fost la Egipt și apoi după aceea scriem un document. Nu. Avem acest plan de adunare de date. Deci e o abordare foarte clară și foarte strictă pe care trebuie să o uh, respectăm. Apoi, în ceea ce privește abordarea și metodologia, trebuie să vă spun că câteodată la curte ne spunem că poate avem prea multe niveluri, avem prea multe straturi. Proiectul de raport, care este întocmit de către um, șeful echipei. E verificat apoi de către șeful de unitate. După aceea mai e verificat odată și semnat de către directorul uh, camerei. Abordat, apoi este adoptat de către raportor, validat de raportor și apoi uh, discutat și adoptat de către cameră. Și ultimul strat, dacă alți colegi care nu fac parte din această cameră uh, și nu sunt de acord cu rezultatele raportului, întotdeauna îl putem reevalua. Deci de fiecare dată când publicăm un document, încercăm să respectăm fapte și cifre concrete. Deci, uh, întotdeauna încercăm să respectăm uh, rezultatele pe care le-am constatat și așa mai departe. Care sunt aceste rezultate? Ne întrebăm dacă Comisia a luat inițiativă și dacă a depus eforturi. Da, așa este. Asta spunem noi în raport. În mai multe aliniate și vi, vi le pot cita pe toate before the uprising. Dacă respectarea drepturilor omului uh, uh, se respectau drepturile omului înainte de revolte, nu. Dacă situația s-a îmbunătățit după revolte, nu, nu s-a întâmplat acest lucru. Uitați-vă la alineatul 23 și la următoarele. Proiectele principale cu privire la drepturile omului, la aliniatul 26 se menționează cele 17 de milioane de euro. Uh, deci aceste, uh, aceste programe nu au avut succes, e realitatea. Comisia, apoi ne mai referim și la, Comisia se referă la procesul electoral, tortură, uh, apoi tot ce s-a făcut în afara instrumentului european de vecinătate și parteneriat a fost foarte bine pentru că nu avem un interlocutor în autoritățile din Egipt, trebuie a trebuit să constatăm noi lucrurile, dar în orice caz trebuie să spunem că fondurile nu au fost suficiente. Uh, uitați-vă la cifre, la finanțarea acordată. Apoi, dacă a existat vreun dialog politic, da, a fost oarește dialog politic, da. Dacă în urma acestui dialog politic multe acțiuni în ce privește uh, uh, dreptul omului și democrația au fost adoptate, răspunsul este nu. Rezultatele sunt mediocre. Asta e realitatea dacă a existat un uh, plan de management pentru finanțare publică. Nu, nu a existat. Dacă au fost sau mai există lacune majore în ce privește finanțele publice. Da, uh, persistă lacune majore. Și poate că ar fi interesant pentru dumneavoastră să vă uitați la aliniatul 47. 47 în care spunem că Comisia nu a folosit, nu a folosit, repete vorbitorul, programele de sprijin bugetar pentru a aborda lacunele majore în, uh, în domeniul uh, gestionării finanțelor, finanțelor publice. Vă cunosc foarte bine, am mai cooperat de mai multe ori și când și domnul Berman a mai menționat și uh, cheltuielile publice, nu știu, uh, cheltuielile militare. Au fost vehiculate mai multe cifre, 30-35%. Nu avem date foarte clare. Ceea ce e clar e că aici domnește opacitatea și aici suntem de acord amândoi dacă mai uh, putem vorbi de transparență în ce privește cheltuielile președinției. Nu putem vorbi despre transparență nici în era Mubarak, nici în era Morsi. Ați menționat un program de 1,2 miliarde de euro. Vom reveni la ieri. Ce e interesant e să, și să vă uitați la pagina 22, e să constatăm că 4,2 miliarde de euro, 2,4% din PIB-ul egiptean, nu figurează în bugetul uh, de stat, în așa numitele fonduri speciale. Nimeni nu știe, noi nu știm, sper că Comisia știe nu știm unde merg acești bani, cine, la cine ajung ei, cum sunt cheltuiți. Deci o lipsă totală de transparență. Ce spunem noi este că Comisia nu a folosit, și repet acest lucru, nu a folosit programele uh, Uh, bugetare sectoriale pentru a aborda această problemă și vă invit să citiți cu mare atenție toate textele, pentru că asta fac cei care fac acest plan de adunare de dovezi. Deci coroborează, verifică foarte clar toate documentele și o să revin la uh, documentul în detaliu. Uh, nu există niciun fel de uh, organism extern de audit dacă e ceva care este crucial în Egipt, uh, să existe un uh, audit extern, ar trebui. Deci totul se face uh, prin raportare directă la președinte, chiar în timpul erei Mubarak, un președinte foarte important al Comisiei de Conturi era, făcea parte din clica președintelui. Deci vă spun toate aceste lucruri pentru a vă explica că niciun fel de plan de performanță al finanțelor publice nu a fost uh, adoptat sau nici măcar conceput. Mai spunem și că au fost înregistrate progrese minore în combaterea corupției. Au fost adoptate câteva inițiative, le menționăm, la uh, capitolul corupție, afirmăm acest lucru. Ce s-a întâmplat după revolte, însă, e că după revolte spunem că puține schimbări au intervenit și că după revolte s-a acordat și mai puțină atenție drepturilor femeilor și a minorităților. Deci care sunt concluziile pe care le tragem noi la aliniatul 72 în legătură cu eficiența? Spunem că putem vorbi de lipsă de plină de eficiență, eficiență și aceasta și datorită condițiilor dificile vitrege din Egipt. E o realitate pe care o afirmăm și în parte și datorită lacunelor Uh, în felul în care Comisia și după aceea SAE a uh, gestionat cooperarea cu Egiptul. În ciuda uh, lipsei de progres în ce privește drepturile omului și democrația, Comisia a continuat să acorde sume imense de bani guvernului egiptean prin sprijinul bugetar sectorial mai ales corupția și uh, gestionarea finanțelor publice nu au uh, dobândit prioritate în planul de acțiune privind Egiptul. Deci e un lucru pe care îl puteți constata dacă citiți acest plan de acțiune. E ceea ce am făcut noi, echipa noastră. Iar acum, uh, dacă e să mă refer la recomandări, și aici pot spune că deși Comisia ne-a dat un răspuns complet, noi considerăm că Comisia nu și-a respectat propriile reguli, dacă doriți pot să mă refer și la acest aspect, însă Comisia a acceptat toate recomandările cu o singură excepție, recomandările în ce privește drepturile omului, democrația, uh, lupta împotriva Comisiei și uh, gestiunea finanțelor publice. Deci, vă invit să citiți uh, răspunsurile Comisiei Dacă vă uitați la aceste recomandări, vă pot spune că toa, Comisia a acceptat toate recomandările curții cu o singură excepție. E o realitate. Verificați documentul, vă rog. Uitați-vă la pagina 52. De exemplu, acolo puteți constata că 88-ul a fost implementat. Implementarea intervine imediat după procedurile. 88B deja a fost implementat, 80, 80C, 80B, 80C, 80D la fel. 80E acceptă recomandarea, 81A e de acord cu recomandarea și 81B. Aici doar spune Comisia că nu e de acord cu recomandarea, însă și textul continuă pentru mine nu e deloc clar de ce Comisia nu de acord și cu 81B. Dar, în orice caz, Comisia trebuie să ne răspundă și să ne explice. Și apoi la 81C acceptă și așa mai departe. Deci toate recomandările curții sunt acceptate de către Comisie cu excepție. Deci întrebarea care se pune, iată, avem observațiile, avem concluziile, avem și recomandările. această contradicție și dezbaterile legate de ea, deși lucrurile sunt foarte clare și apoi se trag concluziile, se fac recomandările și constatăm că între Comisie și Curtea de Corturi domnește acordul, e foarte important, acordul în ce privește recomandările. Acum, domnule președinte, în câteva minute aș dori doar să mă mai refer la documentul de lucru al uh, domnului Berman. Aici aș dori să fac câteva remarce aliniat cu aliniat, ca să înțeleagă toată lumea foarte clar situația, uh, pentru ca cifrele, datele Uh, să fie foarte clare pentru toată lumea. Aș dori să fac o observație generală, în primul rând, cu permisiunea dumneavoastră. Working document, that's why it's a working document. It's draft, it's not final. E un document de lucru, să nu uităm, totuși nu e un aviz, nu a fost încă votat, e un document de lucru. La curte se discută aceste Uh, astfel de documente și mă bucur că îmi dați ocazia să avem această dezbatere și cu membrii Comisiei, dumneavoastră cu raportorul, cu membrii Comisiei Europene și așa mai departe. Ce vă pot spune e că anumite declarații din aceste documente de lucru nu sunt corecte. Poate, datorită unor neînțelegeri în legătură cu ce a spus sau ce spune curtea în documentul său, care sunt mesajele curții, Apoi mai există și câteva inconsecvențe, câteva contradicții, vi le pot uh, spune, de exemplu, cea în legătură cu recuperarea activelor, la care m-am referit deja, cea în legătură cu corupția. Deci, mă tem că dacă observatorii sau experții în acest domeniu citesc acest document, s-ar putea să descopere că anumite afirmații în document, anumite teze, nu pun degetul pe rană, ca să mă exprim de diplomatic. Acum, referindu-mă la document în sine, introducerea și apoi constatările curții și rezumatul răspunsurilor comisiei și ale SAE, aici felicitări, N-am nicio observație, rezumatul este foarte bun, e foarte important, dar acum aș dori să mă refer la recomandări. Prima recomandare. Salută. Mulțumesc pentru salută. Uh, recomandarea 2. Se spune în document că e riscant să se aprecieze exclusiv Uh, din punct de vedere financiar, relevanța eforturilor depuse în domeniul drepturilor omului. Așa cum am spus, facem un audit de performanță. Nu facem un audit, uh, de, uh, un audit financiar. Însă, dacă la uh, rândul 4, la teza 4 din aliniatul dumneavoastră spuneți că um, evaluăm relevanța eforturilor depuse în domeniul drepturilor omului doar din punct de vedere financiar, cum puteți la sfârșitul alineatului să sugerați că um, datele noastre au uh, exclusiv un caracter politic? Ele sunt doar politice sau se bazează pe date, observații uh, clare și așa mai departe? Deci, la ultima teză, suntem, sunt de acord, sunt întru totul de acord că politica europeană trebuie să fie decisă în această incintă. La propunerea Comisiei uh, se dezbate în Parlament și apoi se mai și discută cu Consiliul. Nu trebuie să mă uh, convingeți pe mine. Am toată stima și tot respectul pentru eurodeputați și nu vreau să fie nicio îndoială în acest sens. Suntem de acord cu ce spuneți la ultima teză din acest aliniat, dar nu înțeleg de ce raportorul dumneavoastră menționează faptul că întrebarea uh, are un caracter politic și nu de Curtea de Conturi Europeană. Deci la această întrebare trebuie să răspundă doar legiuitorii europeni și nu Curtea de Conturi Europeană. E de la sine înțeles că ce facem noi nu are natură politică. Permiteți-mi să continu. Poate după aceea putem avea un uh, dialog. În ultimul weekend am mai citit raportul. Am petrecut două weekenduri citind în tihnă rapoartele, nu aveți acest privilegiu la Parlamentul European, la noi, la Curtea de Conturi, avem un weekend la dispoziție ca să uh, citim uh, un document e o diferență între noi. Nu am identificat nici o declarație politică în întregul document, nici măcar una. Nu exista niciun fel de declarație politică în întreg documentul, întreg totul. Sigur că există uh, uh, observații, există și dacă Uniunea Europeană spune în tratate, în acordul financiar, în acordurile de asociere, dacă Uniunea Europeană spune că drepturile omului și democrația sunt o condiție sine qua non pentru noi ca să acordăm ajutorul, e de datoria noastră să reamintim Uniunii Europene ce, conține, uh, ce conțin textele uh, legiuitorilor și de altfel asta și facem. Deci, pentru mine e foarte clar că ajutorul pe care Uniunea Europeană l-a acordat în Egipt a fost și este uh, condiționat de respectarea drepturilor omului și a democrației. Și mai sunt și alte condiții, de exemplu, uh, o bună gestionare a finanțelor publice și lupta împotriva corupției. Asta am încercat noi să verificăm. Acum trec la liniatul 3. Contrar, începe cu contrar și aici uh, constatăm o discrepanță contrar evaluării negative realizate de Curtea Europeană de Conturi cu privire la rezultatele apărării drepturilor omului în Egipt, în special în ce privește problema esențială a drepturilor femeilor. Acum, așa ca să spun lucrurilor pe șleau, dacă ce spuneți la alineatul 3, și aici, încă o dată, nu mă ascund după deget, deci dacă considerați că aceasta este poziția dumneavoastră, atunci sunteți izolat. Avem rezultatele auditului, figurează în document, nu o să le mai reamintesc acum, dar că, dar, dacă vă uitați la ultimile rezultate... Uh, I just will give the title. It's not an audit finding. I just... Auditului efectuat de Thomson Reuters, aici vă dau cu doar un exemplu. Egiptul e un uh, stat uh, uh, neprietenos cu femeile nu e un rezultat de audit, e doar un exemplu. E, citez un document din 2012. Deci dacă la alineatul 3 spuneți că în ceea ce privește drepturile femeilor, uh, Egiptul se îndreaptă în direcția pozitivă, raportorul îl întrerupe pe uh, vorbitor. Spuneți contrar evaluărilor negative realizate de CCE cu privire la rezultatele apărării drepturilor omului în Egipt, în, ce, în special în ceea ce privește problema esențială a drepturilor omului. Dați mai multe exemple. În ceea ce privește problema esențială a drepturilor femeilor, spune raportorul. Poate că până la urmă o să reușim să ne punem de acord, dar aș dori să mă întorc la text S-ar putea ca, din punctul meu de vedere, Mm, să fie mai bine să reformulați acest document, pentru că până la urmă de e un document de lucru, domnule raportor, dar încă o dată mă întorc la rezultate, la faptele concrete. Alineatul 29B. 70 de milioane au fost alocate pentru proiectul principal, proiectul principal în acest domeniu, doar 22% din aceste fonduri au fost plătite 2 ani și jumătate mai târziu. 22% doar. Am vorbit cu uh, colegii din uh, echipa de audit și mi-au spus că autoritățile uh, egiptene au așteptat până în ultimul moment ca să semneze acordul. Deci au tărăgănat foarte mult lucrurile. Și apoi autoritățile au spus clar unde se vor duce banii și au dat dovadă de orice, numai de spirit de cooperare nu. E realitatea. Ce a făcut comisia după aceea? Poate nu putea să facă mai mult decât să accepte realitatea, respectiv că orice, program, orice progres înregistrat uh, e la cheremul Egiptului și deci că uh, banii trebuie plătiți chiar dacă drepturile omului nu vor fi respectate dezbaterile cu autoritățile egiptene au fost neproductive, acest lucru figurează în concluzii și nu există nicio îndoială că au fost domenii izolate în care au fost înregistrate anumite progrese. Recunoaștem aceste progrese și o facem în uh, textul nostru, dar noi încercăm să avem o evaluare de ansamblu a situației. Sigur că există aceste domenii izolate, dar nu putem trage aceeași concluzie uh, și pentru uh, vederea de ansamblu. La liniatul 4, uh, gestiunea finanțelor publice, ce vă pot spune este că ne bazăm pe. Uh, deci avem, avem la dispoziție Uh, datele din decembrie 2012, auditul s-a terminat în septembrie 2012, menționați un audit efectuat de actori externi. Ce vă pot spune este că, pe ansamblu, pentru acțiunile externe, uh, citați o sursă pe care nu o contest. Dacă vă uitați însă la tot ce s-a întâmplat și în afara Egiptului, în 2011-2012 citează 1900 de audituri. There might be another one or maybe a few other ones. S-ar putea să mai există și alte audituri mai pozitive pe care eu nu le contest, dar, încă o dată, noi trebuie să uh, analizăm imaginea de ansamblu. Dacă raportorul dumneavoastră are rezultate pozitive la dispoziție, e foarte bine, dar noi nu procedăm așa. Recuperarea activelor. La aliniatul 5. A devenit o prioritate sub administrația Morsi, acest lucru a condus la, și aici citesc, înregistrarea unor progrese importante și continuu citatul, Dar în uh, indexul uh, de percepție a corupției, Egiptul uh, se situează foarte prost, dar progresele sunt vizibile și aici vă citesc pe dumneavoastră. V-ați uitat la nota de la nota de subsol din indicele de, per, indicele de percepție a corupției. Deci, la nota de subsol figurează, la nota de subsol 22 aceste date. Mă gândeam că poate situația s-a schimbat între timp și am verificat acest lucru. Nu s-a schimbat. În 2004, dacă vă uitați la indicele transparenței, în 2004 Egiptul era pe locul 77 în acest indice, în 2011 era pe locul 112 și poate că credeți că după 2011 situația s-a schimbat radical. Nu, nici pe departe de la 112 a ajuns la 118. E doar un exemplu care ilustrează faptul că ce spunem noi în documentul nostru în legătură cu lupta împotriva corupției nu cităm decât fapte, dovezi care probabil că se, sunt, uh, pot fi coroborate și cu alte audituri, audituri uh, efectuate de alte instituții. Deci noi menționăm acest lucru într-o notă de subsor și nu ca o uh, concluzie. Deci, când spuneți dumneavoastră că progresele sunt vizibile, de două ori în alinatul 5, mie mi se pare că mergeți prea departe nu știu ce crede, ce cred ceilalți, uh, lumea din exterior și așa mai departe. Uh, domnul Berman era vorba de recuperarea activelor. Era vorba doar de recuperarea activelor. Nu vorbeam despre corupția în Egipt pe ansamblu. Nu faceți decât uh, să interpretați raportul. Am spus, domnule raportor, că mă refer doar la alineatul 5. Am spus acest lucru recuperarea activelor. Haideți să vă spun și altceva despre recuperarea activelor. Dacă recuperarea activelor e necesară, uh, se procedează la recuperarea activelor când totul e clar, e corect, când totul se face conform legii, nu se face recuperarea activelor. Am menționat 4, aliniatele 45, 47 din document aceste fonduri speci speciale de 4 miliarde de euro. Sigur că atunci când ele sunt co- cheltuite corect, nu se face recuperarea activelor. Da, vă rog să-mi permite să continu. Mă apropiu de concluzie. Nu mai avem timp, spune președintele. Da, eu nu fac decât să citesc fapte. Cred că asta trebuie să se facă la Parlament. Alineatele, alineatul 6 A doua parte, în legătură cu sprijinul uh, bugetar sectorial. Aici vă pot cita, vă pot da informații suplimentare, pentru că după ce am uh, citit și discutat raportul cu un raportor, am încercat să verificăm anumite date, anumite cifre. Hai să vedem cum arată acest sprijin bugetar sectorial. În anexa 2 din document aveți toate cifrele. La anexa 2 aveți o cifră pentru sprijinul bugetar sectorial SBS 120 de milioane de euro, dintre care o parte a fost plătită. Am spus că e o diferență între alocarea fondurilor și deci angajarea fondurilor și plătirea lor. Anumite proiecte nu au fost finanțate. Așa se procedează de obicei. E bine că Comisia nu a dat, uh, nu a, a plătit uh, tranșe suplimentare. Nimic de zis aici. Însă, când am verificat încă o dată, am mers puțin mai în amănunt, aceste condiții speciale pentru alocarea primei tranșe în proiectul de sprijin al uh, educației, anexa 2, de 120 de milioane de euro, am încercat să vedem care erau condițiile. Condițiile existau, dar erau pur și simplu formale. Și poate că vă întrebați la ce mă refer. E bine, e vorba de plata la mai mult de jumătate din suma totală alocată, uh, cam 70% din această sumă a fost plătită. Care au fost aceste condiții de formă? Condiția, una dintre ele a fost crearea unui comitet de conducere. Bineînțeles că un astfel de comitet uh, a fost uh, înființat. Banii au fost plătiți. Apoi trebuie să ne întrebăm ce face acest comitet. <laughs> E total, uh, total vag. Apoi, trașele suplimentare pentru acest buget pentru învățământ, ce s-a întâmplat cu aceste tranșe, și figurează în toate documentele, vi le pot trimite pe toate. Aici, una dintre condiții era dorința sau disponibilitatea de a reforma sectorul. Și nu s-a menționat, și vă invit să verificați documentele, nu s-a menționat respectarea sau cheltuirea legală a fondurilor vărsate. Deci comisia spune de fiecare dată când constatăm că se uh, respectă o condiție, uh, plătim o tranșă și după aia dacă se constituie că există disponibilitate sau dorință, plătim uh, tranșa suplimentară. Vă las să trageți concluziile singuri. Cred că nu trebuie să subestimăm riscul um, cheltuielii neadefate a fondurilor și cerințele, criteriile necesare nu există. Mă apropiu de sfârșit, domnule președinte, alineatul 7. Știți uh, că a fost o întreagă dezbatere cu privire la bugetul sectorial pentru sănătate. Noi spunem că Uniunea Europeană nu insistă asupra aspectului ca uh, uh, fondurile publice să fie bine gestionate. Mă refer la liniatul 15 și anexa 2 din uh, raportul de audit. Și ultimul aspect, îmi place a doua teză, de fapt, întregul paragraf, pentru că spuneți că uh, multele, multe asociații consideră că uh, uh, lipsește, lipsește voința politică și uh, aici suntem de acord. That uh, there was little Ați spus că nu s-au acordat suficiente fonduri pentru societatea civilă. Spunem acest lucru în 31, 1, 2 și 3 fonduri insuficiente, lucru care se uh, revine și în concluzii și în recomandări, mai ales înainte de revolte. Mai spunem și că asistența organizată asociațiilor uh, societății civile au fost uh, mai, mai bine folosite decât sprijinul acordat prin IEVP în aceeași perioadă. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să intru în toate detaliile tehnice legate de documentul de lucrare ale raportului dumneavoastră, dar mă bucur că putem avea astfel de dezbateri în uh, plenul comisiei dumneavoastră. Mulțumesc pentru timpul acordat. Uh, uh, Vă mulțumim foarte mult pentru această declarație, însă declarația aceasta a fost cam lungă și iată avem probleme cu cu timpul care ne mai rămâne la dispoziție, dar dacă există dezacorduri, atunci ele clar trebuie să fie discutate. Mai întâi de toate aș vrea să-i dau cuvântul raportorului și mai apoi uh, vor avea și membrii, colegii, posibilitatea de a interveni. Am senzația că reprezentantul Curții de Conturi a făcut o declarație foarte detaliată. Prin urmare, domnule Berman, doriți să luați cuvântul? Pe scurt, domnule președinte. Iată, Curtea de Conturi a făcut o mulțime de afirmații complet eronate în ceea ce privește raportul meu. Uh, am încercat să-l întrerup, întrerup însă nu mi-a permis. De fapt, comentariile domniei sale au fost mai degrabă tendențioase. Haideți să vedem. Bineînțeles, situația femeilor în Egipt este una dificilă, la fel de dificilă ca și în Afganistan, spre exemplu. Sunt președinte, lider al delegației UE pentru uh, acest stat, prin urmare știu ce vorbesc. Dar asta nu înseamnă că toate programele finanțate de Uniunea Europeană în acest domeniu în Egipt sunt lipsite de eficiente. Tocmai pentru că situația este una dificilă, e clar că Uniunea Europeană trebuie să investească în îmbunătățirea situației. Și, după cum spuneam, buletinele acelea oferite femeilor reprezintă un pas înainte. Bineînțeles, Egiptul suferă din pricina corupției endemice. Într-adevăr, bugetul de stat este opac. Iar, dar, în același timp, dacă ne temem chiar atât de tare de corupție, atunci uh, cu siguranță ajutorul de dezvoltare nu-și mai are sensul, pentru că ajutorul de dezvoltare uh, Uh, este acordat unor state caracterizate prin corupție. Noi tocmai asta încercăm să îmbunătățim. Și tocmai de aceea, dacă finanțarea europeană se bazează pe condiții, pe jaloane, uh, atunci uh, eficiența ar putea fi demonstrată. Spre exemplu, dacă dăm bani pentru construcția unei școli, atunci haideți să vedem dacă școala s-a construit într-adevăr. Dacă finanțăm un pro- program, haideți să vedem în ce măsură el a fost uh, pus în aplicare. Deci totul se bazează pe obiective clare. Dacă cooperezi cu un stat lipsit de transparență, însă stabilești niște condiții clare, atunci ar putea și poți să mergi înainte. Nu cred că trebuie să renunțăm la ajutorul de dezvoltare, nu cred că trebuie să renunțăm și nimeni nu-și dorește asta, să renunțăm la ajutorul oferit Egiptului, în special în această perioadă dificilă. Noastră spuneați că nu există niciun fel de declarație politică făcută în raportul dumneavoastră. Poate. Dumneavoastră nu recomandați uh, eliminarea ajutorului de dezvoltare. Însă ce faceți dumneavoastră de fapt? Dumneavoastră vă formulați uh, recomandările într-o manieră atât de severă, încât comunicatul dumneavoastră de presă nu putea fi decât unul sever, iar com- comunicatul dumneavoastră de presă a fost mai apoi preluat de mass media și distorsionat în continuare și, prin urmare, mass media cu ce a rămas? A rămas cu ideea că un miliard de euro au fost irosiți în Egiptul. Știți prea bine care este impactul pe care uh, textele de genul acesta, de impactul pe care textele de genul acesta îl pot avea. Iar dumneavoastră trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru cele, cele scrise. Trebuie să vă gândiți la asta. Vă mulțumim, domnule raportor. Există o serie de colegi care doresc uh, să intervină. Mai întâi de toate, mai întâi de toate doamna Gresle, după aceea domnul Odi, uh, domnul Gaier, etc. Vă mulțumesc, vorbesc în uh, numele raportorului nostru din umbră, domnul Delange. Și trebuie să spun de la bun început că raportul Curții de Conturi este unul foarte clar și mulțumesc pentru el. Acesta este un raport care seamănă foarte bine cu rapoartele publicate de Curtea de Conturi din Germania. Este vorba de rapoarte cât se poate de clare, în care se spune, se spune, se spune lucrurilor pe nume, pur și simplu. Deci mie îmi place abordarea aceasta. Domnule Bergman, dumneavoastră însă înlocuiți în raportul dumneavoastră uh, munca și eforturile sistematice ale curții de conturi cu câteva date colectate la fața locului. E bine, mi se pare că ne faceți de râs. Uh, această atitudine, această abordare nu este corectă. Trebuie să ne bazăm pe, pe uh, rapoartele specializate. De fapt, asta ar trebui să facem în absolut toate contextele. Uh, trebuie să vedem în ce măsură uh, banii europeni sunt bine utilizați, în ce măsură ele dau, uh, ei dau rezultate. Domnule Bergman, vă rog frumos să nu comentați. Eu consider că acest document de lucru trebuie să, al dumneavoastră trebuie să fie revăzut uh, trebuie să fie uh, reformulat în mod uh, clar. Nimeni nu spune că vom uh, renunța la ajutorul de dezvoltare, nimeni nu-și dorește asta. Știm cu toții cât de dificile sunt situațiile din statele de, în curs de dezvoltare, dar asta nu înseamnă că trebuie să închidem ochii și să băgăm lucrurile neplăcute sub covor, sub preș. Dezbaterea asta am tot purtat-o și cu alți colegi din alte comisii. Uh, Uh, și anume, am stabilit pe parcursul discuțiilor acestora că întotdeauna degetul trebuie să fie pus pe rană. Trebuie să vedem, să le arătăm contribuabililor europeni cum anume sunt folosite fondurile lor, cum sunt folosiți banii lor. Și asta trebuie să facem și aici. Să nu uităm Comisia este responsabilă pentru aceste fonduri, de asemenea, uh, aceste fonduri vor fi uh, luate în considerare în contextul descărcării de, gestiune, de gestiune, deci e clar că trebuie să vorbim despre rezultate. Trebuie să stabilim dacă într-adevăr suma aceasta era necesară pentru obținerea rezultatelor puține care au fost uh, obținute. Oare uh, nu finanțăm uh, niște programe contraproductive sau lipsite de rezultate în Egipt? Ei bine, astea sunt întrebările la care trebuie să găsim noi un răspuns. Vă mulțumim, urmează domnul Odi. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. În continuarea ceea ce tocmai a spus colega mea, aș vrea să îl felicit pe membrul Curții de Conturi pentru calitatea activității de auditare, pentru curajul cu care a abordat problema. se mulțumesc uh, pentru modul în care analizează toate operațiile noastre în afara Uniunii Europene. Trebuie să vedem ce legătură facem între aceste constatări care sunt îngrijorătoare cu raportul general al Curții privind activitățile Serviciului European de Acțiune Externă externă pentru că există puține observații. Când analizăm uh, activitatea SAE, există uh, foarte puține observații. Nu? Trebuie să uh, exercităm un control și în ce privește uh, activitatea. Nu putem să ne pronunțăm în legătură cu activitatea operativă, dar cu activitatea administrativă putem să ne pronunțăm și raportul general al curții din acest punct de vedere este foarte uh, restrâns. Deci eu cred că trebuie să ascultăm și opinia Comisiei Europene, pentru că există o discuție între raportorul nostru și reprezentantul curții și în raport vedem că există și o divergență, nu doar în ce privește recomandările, dar și în legătură cu observațiile, de exemplu, în legătură cu corupția. Curtea spune că nu s-au făcut multe progrese. Comisia Europeană menționează, este nevoie de progrese suplimentare. Deci, iată că există un dezacord, aș spune, între Curte și Comisia Europeană și aș vrea să se poată exprima și Comisia mult mai clar. O altă întrebare pe care mi-o pun, dacă instrumentul european de vecinătate și parteneriat uh, funcționează cum trebuie, pentru că ni se spune că uh, articolul 28 uh, solicită respectarea drepturilor omului și democrației, dar cum poate Comisia Europeană să continue să cheltuiască atât de mulți bani atunci când temeiul juridic nu este respectat? În uh, concluzie aș spune că există un element nou care a apărut, este criza și în clipa de față Uniunea Europeană nu mai dispune de mijloacele necesare de a face ceea ce făcea înainte. Deci, dacă noi finanțăm activități în exterior și rezultatele sunt uh, foarte mici, trebuie să ne întrebăm dacă merită să continuăm aceste operații și dacă nu este mai bine să le încetăm dacă nu există o anumită anumită evoluție. Oricum mulțumesc curții pentru uh, toate elementele aduse în discuție și invit pe raportor să țină seama de uh, ceea ce uh, s-a spus inclusiv de punctul de vedere al grupurilor politice, pentru că Parlamentul European trebuie să adopte o poziție care să fie conformă și cu interesele cetățenilor noștri. Mulțumesc, Jens Geier. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi, cred că nu trebuie să fim șocați de documentul de lucru al domnului Bergman. Uh, discutăm aici o evaluare politică făcută de uh, Curtea de Conturi. Sau uh, facem o evaluare politică mai degrabă pe baza acestui raport făcut de către Curtea de Conturi. Și asta e treaba noastră. Mulțumesc Curții pentru raportul său, dar totuși și noi avem rolul nostru nu trebuie să ne certăm, trebuie să discutăm. Noi pornim de la propria noastră experiență politică în redactarea acestor texte și asta este normal. Și este normal, de asemenea, să existe diferențe uh, de viziune politică în ceea ce privește evaluarea evaluării făcute de către Curtea de Conturi. Deci aia, asta este situația. Te-am ascultat, Inge, v-am ascultat și pe dumneavoastră, domnule Odi, și pornind de la premisa că ați spus uh, lucruri de genul cum putem finanța astfel de programe, cum putem cheltui banii europeni în aceste scopuri. Deci, pornind de la premisa, premisa aceasta, dați-mi voie să vă atrag atenția că uh, situația devine cam aprinsă. Cu vreun an în urmă, mi se pare că am uh, discutat despre fondurile europene oferite Afganistanului. Și raportul pe care l-am creat atunci a fost unul care s-a bucurat de sprijinul meu în totalitatea sa. Am stabilit în, același, în acel raport că există maniere diferite de a cheltui banii, uh, ajutorul de dezvoltare, de, de fapt, în diferitele state care au nevoie de acest ajutor și că aceste, aceste finanțări europene sunt, bineînțeles, încărcate de riscuri și asta bine a evaluat Curtea de Conturi. Dar acum trebuie noi să ne întrebăm cum anume putem să ajutăm la eliminarea acestor riscuri și aici vine partea politică, aici vine evaluarea politică de care vorbeam. Și într-adevăr, uh, Inge, Um, această evaluare politică trebuie să fie stabilită în, în, după o discuție aprofundată cu comisiile competente pe fond. Uh, E clar că astfel de dezbatere ar putea genera discuții aprinse, ar, am putea să auzim din partea comisiilor competente pe fond o serie de lucruri pe care noi, în calitate de comisie pentru control bugetar, nu le dorim sau nu ne dorim să le auzim. Dar, cu toate acestea, dezbaterile trebuie să fie purtate. Nu trebuie să rămânem uh, într-un uh, Uh, turn de filde și din când în când să ne întâlnim cu Curtea de Conturi și să stabilim așa de comun acord că situația este dificilă. Dar de, dezbaterile nu trebuie niciodată să conțină cuvinte precum cele spuse de tine, Jean-Pierre. E clar că situația trebuie să se schimbe. Asta e clar, dar se pune problema cum anume Trebuie să recunosc și eu că am fost speriat oarecum uh, de comunicatul de presă al uh, Curții de Conturi. Știu cum uh, lucrează presa, știu cum se creează comunicatele astea de presă, știu că se dorește atragerea atenției în rândul mass mediei în momentul în care se publică un astfel de comunicat de presă, însă până la urmă, mass media, din păcate, a, a, a extras din comunicatul de presă al Curții de Conturi niște enormități de genul oare de ce mai dăm bani uh, în Egipt? Deci am fost înfiorat de cele pe care le-am citit. Dar dacă ajutorul de dezvoltare este uh, sau implică anumite riscuri, atunci decizia uh, politică care este necesară trebuie să se bazeze pe evaluarea acestor riscuri și uh, decizia politică trebuie mai apoi să fie, să fie completată de o serie de măsuri și instrumente uh, necesare, instrumente și măsuri care trebuie să fie aplicate pentru eliminarea acestor riscuri. Deci există o, o ordine logică a lucrurilor aici. Însă, oricum, e bine să vorbim despre urmările politice pe care uh, publicarea acestui raport al Curții de Conturi le poate avea. Și sunt de acord cu uh, Thais din acest punct de vedere. Deci, trebuie să purtăm o dezbatere, trebuie să purtăm o dezbatere între noi uh, și celelalte comisii competente. Uh, dezbaterea este importantă și trebuie neapărat să fie organizată cât mai curând cu putință. Dar întâmplarea aceasta, întrebarea aceasta retorică, cum anume putem să mai cheltuim bani în Egipt, nu își poate găsi răspunsul doar în comisia noastră. Trebuie să primească un răspuns politic. Uh, urmează domnul Staes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată o discuție foarte interesantă, cea pe care o purtăm în momentul de față. Raportul, este, raportul Curții de Conturi este unul interesant și de asemenea de cea mai bună calitate. De ce? Pentru că subliniază cele mai importante aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare. Sunt într totul de acord că Comisia de Dezvoltare trebuie să poarte o discuție cu noi. Dar discuția este de asemenea interesantă pentru că discut discutați despre despre neajunsuri și neajunsurile trebuie să fie discutate. De ce? Pentru că adeseori um, nu se intră în detalii când vine de, de neajunsuri, nu ne place să arătăm cu degetul, dar eu cred că, iată, a arăta cu degetul e, e bine în anumite contexte și asta am tot cerut în trecut. Acum avem acest document de lucru și, într-adevăr, el um, reprezintă o, o bază de discuții, o, pornire, o bază pentru pornirea discuțiilor foarte, foarte bună. Trebuie să vedem dacă fondurile europene sunt într-adevăr uh, eficiente, folosite într-o manieră eficientă eficientă. Bineînțeles, suntem cu toții conștienți de faptul că ajutorul de dezvoltare implică risc, riscuri. Asta știm cu toții. Însă, important este, și aș vrea să aflu și părerea Comisiei pe marginea acestui subiect, deci, în, în ce măsură s-au stabilit ambiții? Oare Comisia Europeană cheltuie bani pentru atingerea unor ambiții? Bine, îmi veți spune că în mare da, dar vreau să vă întreb în ce măsură aceste ambiții au fost într-adevăr atinse. În ce măsură acțiunile SAE, de asemenea, nu sunt uh, oarecum uh, uh, oarecum uh, limitate sau devin mai limitate din pricina considerentelor largi de, po- de politică externă. Să nu uităm că în ceea ce privește Egiptul s-au făcut pro- promisiuni, uh, promisiuni care poate că nu, ar fi, nu au fost cele corecte, poate că din pricina contextului dat uh, politicienii au decis, sau mă rog, cei de la SAE și Comisia Europeană au decis să nu fie la fel de stricți uh, ca în, în general, cum sunt în general. Poate că contextul o fi vinovat, dar să, să ne întoarcem la ordinea firească a, a lucrurilor. Haideți să punem într-adevăr accent pe drepturile omului. Haideți să nu ne gândim că, vai de mine, e o perioadă de tranziție, prin urmare ar trebui să o lăsăm mai moale și să-i ajutăm, să-i înțelegem. Nu! nu e bine ca, în ciuda faptului că nu există niciun fel de uh, progres uh, să oferim în continuare ajutor. Trebuie să, trebuie să fim mai consecvenți. Și mă, sunt foarte încântată, de fapt, de criticile care au fost uh, făcute. De ce? Pentru că putem învăța de pe urma acestor critici. Eu voi trage lecțiile necesare pentru raportul pe care îl voi face pe tema Congo. Dar, pe de altă parte, nu cred că trebuie să strigăm sus și tare că acest raport este unul de natură politică, raportul Curții de Conturi. E un raport pe care ni l-am dorit de mult timp. Nu e așa? Vroiam ca cei vinovați să fie arătați cu degetul. Vroiam să, să învățăm, să mergem înainte. Și iată, acest raport ne oferă posibilitatea de a învăța din greșelile trecutului. Doamna Gresle. În Egipt, riscurile pe care ni le-am asumat au fost mai mari decât oriunde altundeva, pentru că în Egipt s-au oferit fonduri fără niciun fel de condiții. Și comisarul P. Balks recunoaște lucrul acesta. Deci, Comisia și-a asumat în Egipt riscuri mai mari decât oriunde altundeva. Prin urmare, de ce să dăm Egiptului în condițiile acestea, acestea un miliard, un miliard de euro care nu ajung la cei care au nevoie de bani? Problema e ce se întâmplă cu asistența noastră bugetară, ce, ce reușim să obținem de pe urma, care sunt rezultatele pe care o obținem de pe urma sprijinului uh, bugetar oferit. Și tocmai lipsa de rezultate ca urmare a rezultate ale sprijinului bugetar dă apă la moară tuturor uh, euroscepticilor, care consideră că fondurile europene sunt uh, utilizate într-o manieră ineficientă. Și din pricina aceasta ar trebui să fie să rediscutăm uh, documentul de lucru. Și de asemenea nu mi se pare că metoda dumneavoastră de lucru, domnule raportor, a fost cea potrivită. Ați mers patru zile în Egipt, ați primit informații, da, sunt de acord, uh, informațiile acestea sunt, uh, sunt uh, importante, dar dar a folosit doar aceste informații pentru a respinge un uh, raport de audit, ei bine, mi se pare că mergeți prea, prea departe și noi vom amenda clar raportul dumneavoastră. Domnul președinte, voi da acum cuvântul comisiei, care nu s-a, mai, nu s-a exprimat până în momentul de față pe marginea acestui subiect. Îi dau cuvântul doamnei Iodice de la DG DEFCO. Bună ziua, mulțumesc. Înainte de toate, mulțumesc Curții de Conturi pentru un raport am uh, avut o serie întreagă de întâlniri în legătură cu diversele, diverse subiecte, ni s-au dat răspunsuri în legătură cu textele care au fost publicate și mulțumesc de asemenea raportorului care a uh, realizat și el diversele probleme care decurg din situația politică din această țară. Aș vrea totuși, fără să am o intervenție prea lungă, să răspund la uh, întrebările puse și aș vrea să subliniez câteva elemente uh, legate de ceea ce s-a spus. Eu am fost uh, șefa echipei de uh, cooperare cu Egiptul și am fost destul de implicată în toate aceste faimoase programe. În ce privește programul legat de 17 milioane, acest program se încheie în anul 2015 și se referă la drepturile omului din uh, Egipt. În clipa de față așteptăm analiza făcută la jumătate de perioadă. Dar aceste 17 milioane au fost retrase din programele bilaterale care au fost negociate și a trebuit să convingem autoritățile Egipt egiptene să vireze 17 milioane pentru problemele legate de drepturile omului, în loc să financeze programe de, eh, care poate erau mai aproape de propriile lor interese. Deci, am avut loc un dialog politic care nu a fost deloc eh, ușor. Noi eh, încercăm să cooperăm, evident, în folosul de dezvoltării. Și uh, acest program a avut probleme pentru că deja în 2011 exista un uh, program și uh, anul 2011 nu a fost unul de-a dreptul strălucit din punct de vedere al rezultatelor, dar oricum a fost începutul unei schimbări radicale a politicii în această țară. Dar uh, aceste 17 milioane luate din uh, fondurile prevăzute în acordurile bilaterale au fost importante. S-a colaborat și cu ONG-urile, uh, nu doar în epoca Mubarak, nu doar în epoca Mursi și nu doar în epoca conducerii militare. Deci ă, este vorba de o investiție ă, importantă într-o țară în care ă, populația este destul de numeroasă. Eu mulțumesc și Uh, raportorului că uh, a încercat să analizeze uh, lucrurile. Da, drepturile femei în Egipt sunt încălcate, s-a întâmplat în trecut, se pe în prezent și probabil că se va întâmpla și pe viitor. Dar Comisia a încercat să susțină activitățile locale și campania, inclusiv în ce privește mutilarea genitală și Um, a existat o bătălie de care noi suntem uh, destul de uh, mândri. Iar în ce privește uh, cărțile de identitate, uh, chiar a fost un program pe care l-am susținut. Asta nu înseamnă că situația drepturilor femeii s-a îmbunătățit, dar noi susținem progresele în acest domeniu cu mijloacele de care dispunem. Uh, este o susținere financiară. în ce privește bugetul, sigur că nu Comisia poate să influențeze politica din această țară, dar noi încercăm într-o manieră cât mai riguros posibil aportul bugetar. Este vorba de bani care vin direct din uh, buget. Sigur, noi nu putem controla fiecare uh, euro, dar în toate contribuțiile financiare pe care noi le uh, avem în buget, în buget, trebuie să spun că uh, nu am plătit toate tranșele, mai ales în sectorul educațional. În ce privește recomandările pe care domnul de la Curtea de Conturi le-a făcut, există patru care deja sunt în curs de punere în aplicare. Noi nu suntem de acord cu înființarea unui subcomitet specific în ce privește finanțele publice. Da, vom încerca să uh, demonstrăm uh, în analiza care se va face peste doi ani în legătură cu uh, progresele registrate, inclusiv în ce privește transparența, condițiile de eligibilitate ale proiectelor. Atât deocamdată din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi, discuția a dovedit că suntem de opinii diferite. Poziția raportorului este um, diferită față de um, membrii, uh, alți membri din comisia noastră. Sigur că uh, există și această posibilitate, dar în ce privește runda acestor intervenții este clar că acum trebuie să se lucreze pe baza uh, textului care ne-a fost supus atenție. Bun, dar o scurtă intervenție dacă doriți să mai interveniți. Deci uh, cine dorește să mai intervină? Colegul Gaier? și domnul Odi și după aceea voi da cuvântul raportorului încă o dată. Sunt puțin alarmat de două observații. Una făcută de Inge Gresle că vor reuși, eh, că va dori să eh, refacă acest proiect de document. După aceea președintele a spus că noi vom încerca să completăm documentul. Se schimbă de fapt eh, modul nostru de lucru de fapt, este dreptul raportorului să țină seamă sau nu de recomandările făcute, pentru că dacă noi vom trata acum acest document de lucru ca fiind un raport, aș vrea să vă întreb în baza căror reguli putem noi să acționăm astfel. Așa cum am lucrat timp de patru ani în comisia noastră, acest document de lucru din partea lui Thais Berman este uh, un document de lucru uh, uh, în legătură cu care socialdemocrații trebuie să își asume responsabilitatea. După aceea vedem ce vrea Marcus Piper să accepte sau nu și vom supune la vot. Dacă voi sunteți de părere că altfel trebuie să procedăm cu un document de lucru, vă rog să o spuneți aici. Președintele, mulțumesc colegului Gaier. Cred că uh, am fost înțeles greșit. Întrebarea este ă, ce recomandare facem raportorului atâta timp cât există disensiuni la nivelul Consiliului. Sigur că dacă ă, va trebui să ă, ne împărțim până la urmă munca astfel încât pozițiile să fie reflectate, sigur e o problemă. De obicei, documentele de lucru, ă, până la urmă au avut o susținere, aș spune, în baza unui consens. Da, ă, sigur, nu putem să tratăm documentul ca fiind un raport la care să facem amendamente. Noi vom vedea uh, cum uh, ajunge documentul în plenar și cred că după aceea va trebui să rescriem documentul de lucru. Asta am vrut să spun. Domnul Odi, în răspunsul Comisiei Europene, nu mi s-a furnizat răspunsul în legătură cu articolul 28 care condiționează aplicarea instrumentului european de vecinătate și parteneriat ca temei juridic a fost sau nu respectat. Ja, kann man diese Frage äh, Ați putea să ne răspundeți la această întrebare, doamna Iudice? Vă rog. Mă scuzați, da, evident. Pe, din punctul nostru de vedere a fost uh, respectat acest temei, dar aș vrea să subliniez că această discuție a avut deja loc și noi încercăm să facem tot ce stă în puterea noastră, să respectăm toate cerințele care sunt prevăzute de către regulamentul nostru financiar, bineînțeles. Voilà. Vielen Dank. Und zum Abschluss. Mulțumesc. Și în încheiere, colegul nostru, domnul raportor Berman. Da, uh, și uh, exact așa mi-am imaginat această discuție. Colegul îmi spune că nu ar trebui să analizez lucrurile la fața locului atunci când urmează să uh, elaborez acest document. Eu am fost jurnalist uh, și sunt obișnuit să analizez lucrurile la fața locului, dar cred că Parlamentul European are nevoie de acest lucru. Trebuie să ne deplasăm acolo, trebuie să stăm de lucruri cu oamenii, uh, trebuie să ne implicăm uh, din acest punct de vedere și cred că nu facem suficient. Da, Ingeborg, dacă încerci să mă pui la colț, cred că mm, ai fost mai degrabă mm, foarte retorică în uh, exprimarea punctului de vedere. Nu cred că este necesar în acest Parlament, dar sunt absolut de acord să țin seama de observațiile oamenilor, să le integrez în documentul meu. Din acest punct de vedere să prelucrez documentul, pentru că este nevoie, sigur, de o bază cât mai largă de susținere, dar să respectăm trei aspecte. Răs răspunsurile din partea Comisiei în legătură cu modul în care au fost îndeplinite recomandările, comentariile făcute de reprezentanta Comisiei dovedesc că acele constatări din partea domnului de la Curtea de Conturi adesea nu sunt susținute sau nu se ține seama de ele pentru că adesea există dubii legate de aceste observații. Și cred că este valabil și în legătură cu comentariile referitoare la documentul meu, pentru că sigur că nu putem să uh, ținem seama de toate observațiile pe care Curtea de Conturi le face. Dacă Parlamentul European trebuie să își asume propriul rol din punct perspectiva analizei politice, atunci sigur că este posibil ca și alte instituții să își facă propriile analize, care devin adesea foarte vizibile în comunicatele de presă. Dar cred că ar trebui să înțelegem că uh, pot să existe efecte asupra opiniei publice și în legătură cu poziția Cursii de Conturi. Președintele Inge Grăsue, Jean-Pierre Odi, eh, domnul Pinkston din partea Curții de Conturi doresc din nou să intervină și după aceea sigur că voi da cuvântul din nou autorului, dar aș vrea ca la 11 și 50 de minute să se încheie această dezbatere. Nu aș vrea să fiu prost înțeleasă. Bineînțeles că nu vreau să afirm știm că nu trebuie să ne deplasăm la fața locului. Este util, dar noi nu putem decât să obținem uh, parțial informații suplimentare. Dar ceea ce se încearcă aici este încercarea de a înlocui o auditare și împotriva unei asemenea tendințe Uh, sunt. Jean-Pierre, uh, uh, mi s-a părut că răspunsul Comisiei a fost imprecis în ce privește respectarea instrumentului de vecinătate și parteneriat. Deci, eu aș pune uh, această întrebare și membrului Curții de Conturi, care cunoaște foarte bine regulamentul. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Pixton, utilizarea fondurilor din cadrul instrumentului european de vecinătate și parteneriat a fost respectat sau nu? Răspunsul este nu. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi înainte de toate să mulțumesc tuturor și celor care nu au fost de acord cu constatările curții de conturi, dar dacă sunteți sau nu de acord cu observațiile noastre, este vorba și de fapte și faptele nu mint. Acesta este o concluzie. În al doilea rând, bineînțeles, Comisia și îmi uh, măsor cuvintele, mai ales serviciile competente au răspuns în legătură cu o serie de aliniate și nu au fost de acord. Dar uh, uh, eu am studiat în weekend și răspunsurile comisiei și dacă le citiți cu maximă atenție, se pare că sunt de acord cu un număr substanțial din observații. Eu pot să vă dau câteva exemple. 421, unde se spune că uh, nu s-au făcut progrese în domeniul drepturilor omului. Ați menționat 52. E vorba de situația din septembrie 2012, după finalizarea auditării. Uh, observația dumneavoastră 46A. Nu sunt ă, sigur dacă în legătură cu aliniatul 48 sunteți foarte sigur. a trebuit să îl recitiți, să vedeți ce spun propriile dumneavoastră servicii. Din punctul meu de vedere, nu este o afirmație foarte grijulie. În ce privește 51, partea a doua, se uh, admite că lucrurile nu au avut evoluția dorită în legătură cu corupția, uh, există trimitere la finele aliniatului 52 și aș putea continua 55 și multe altele. Deci, per total. Sigur, ideea e că nu suntem 100% bucuroși de constatările curții de conturi. Pot înțelege că nu sunteți foarte mulțumiți de aceste constatări, dar eu cred că rolul curții de conturi nu este să fericească serviciile comisiei, noi lucrăm în favoarea um, stakeholderilor noștri. Parlamentul reprezintă cetățenii europeni, contribuabilii europeni și noi analizăm cu maximă atenție toate cifrele. Ținând seama de uh, observațiile făcute, oare este acceptabil ca doar observațiile în legătură cu care Comisia a fost de acord să figureze și în documentul de descărcare, asta vreți să spuneți. Dumneavoastră spuneți că la nivelul comisiei, de fapt, trebuie să făcut auditarea și dacă nu este de acord comisia, atunci nici Parlamentul nu va accepta observațiile făcute. Eu cred că nu asta vreți să spuneți, de fapt pentru că ar însemna să interpretăm lucrurile perfect uh, greșit. Nu, nu. Uh, eu am urmărit cu atenție și directorul meu a urmărit cu atenție ceea ce s-a spus. Eu vreau să uh, mă uh, axez pe fapte și pe observații. Dacă ele au fost eronate într-un exercițiu de două, trei zile, eventual zile și nopți, Eh, vom putea să îndreptăm lucrurile, dar vă rog, prezentați-mi cifre, prezentați-mi fapte, prezentați-mi documente care să mă convingă. Pentru că nu putem să ținem seama de ceea ce spune presa despre problematică. Eu înțeleg că documentul trebuie să aibă un impact politic deși nu acesta trebuie să fie obiectivul unui, unei auditări. Am discutat asemenea chestiuni, dar a existat un acord general în legătură cu toate aspectele auditului în ce privește activitatea Serviciului de Acțiune Externă. Am avut o discuție interesantă și lungă ca și aceasta de altfel care a fost de asemenea interesantă, dar în legătură cu acele constatări a existat acord. Bun, eu cred că uh, nu uh, trebuie să uh, încercăm să fim cât se poate de neclari ci trebuie să fim riguroși și să ne axăm pe fapte. Deci am, sigur că uh, aveți uh, dreptul, în calitate de autor al documentului, să nu fiți de acord cu anumite observații. Președintele, mulțumesc. Uh, ok. Very short, maybe. Very short, please. Monsieur Odi. Zanotti, foarte pe scurt. Domnule președinte, situația este foarte gravă. În ce privește aplicarea bazei juridice, Comisia ne spune, noi respectăm Curtea de Conturi. Eu aș vrea, într-adevăr, să se respecte aceste observații. Situația mi se pare că este de o gravitate extremă. Eu cred că trebuie să Uh, analizați dumneavoastră ce se întâmplă în acel serviciu, să luați legătura cu comisarul competent, pentru că noi trebuie să vedem dacă baza juridică a fost sau nu respectată. Mi se pare o situație cât se poate de serioasă. Ine nu. Doamne Iodice, mă rog. Iodice, do you like to take the floor? Doriți să luați cuvântul? Foarte pe scurt. Și noi suntem în serviciul contribuabililor și uh, nu doar Curtea de Conturi uh, lucrează în interesul contribuabililor și bineînțeles că ne interesează modul în care uh, banii contribuabililor sunt cheltuiți. Nu este vorba uh, să fim noi fericiți sau nu. Curtea de conturi uh, trebuie să-și facă datoria. Noi constatările le luăm cât se poate de în serios, pentru că uh, evident că și noi analizăm ce se întâmplă în Egipt. Nu spunem că lucrurile sunt fantastice în Egipt ceea ce facem noi trebuie să fie o intervenție din partea noastră care să îmbunătățească managementul, inclusiv în uh, achizițiile publice și în managementul activității publice. Uh, noi nu putem să deschidem canale de comunicare într-un an sau doi. Este nevoie de timp ca să schimbi lucrurile într-o țară care a fost grevată de corupție. Deci noi suntem, sigur, în principiu de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. În încheiere, nu, domnul Verma nu dorește să mai intervină. În cazul acesta, dacă nu mai există intervenții, mulțumesc pentru aceste dezbateri. Noi la Comisia pentru Control Bugetar uneori spunem că activitatea noastră nu este marcată de pasiune, dar uh, pentru uh, dezbaterea care a avut loc putem spune totuși că a fost pasională. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul special uh, în legătură cu raportul special numărul 8 din 2013. Raportoarea noastră este Edith Herzog s-a aflat în sală, tocmai a plecat, dar voi da cuvântul întâi curții de conturi. Domnul Sama, să aveți cuvântul. Thank you. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să încercăm să ne respectăm timpul alocat are cuvântul domnul Samas. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați, membrii ai Comisiei de Control Bugetar. Raportul Curții de Conturi vizează sprijinul acordat uh, de bugetul european pentru creșterea valorii economice a pădurilor. Aș dori să vă spun că, pe ansamblu, concluzia noastră a fost că Comisia nu a putut să demonstreze că banii europeni cheltuiți au crescut într-un fel valoarea economică a pădurilor. E observația noastră majoră și e rezultatul principal la care am ajuns uh, și pe care îl prezentăm în uh, comisia dumneavoastră. Și acest lucru are de-a face cu Um, un, uh, o constatare mai generală, recurentă, care apare de fiecare dată când întocmim rapoarte în acest domeniu al uh, uh, pădurilor. Comisia nu obține rezultate și la sfârșitul programului încearcă să demonstreze că totuși banii europeni cheltuiți au avut totuși un rezultat, în orice caz au avut rezultatele prevăzute sau scontate inițial. De ce se întâmplă așa sau de ce a fost așa în acest caz? Avem două răspunsuri. În primul rând, e că nu am putut compara cifre la începutul executării programului și la sfârșitul uh, acestuia. Nu am avut valori matematice pentru a uh, face comparația și pentru a demonstra că la sfârșitul uh, programului valoarea pădurii respective a crescut. Bineînțeles, uh, ținând cont și de factori de, ca- de cauzalitate. Și o a doua observație în legătură cu creșterea valorii economice a pădurilor e că nu um, existau granițe de eligibilitate clare între ceea ce se putea finanța prin această măsură și ce nu. S-ar putea să se poată demonstra că valoarea economică a pădurii a crescut, Însă aceasta doar dacă Comisia ar fi identificat acțiuni specifice care, prin Uh, natura lor uh, legislativă sau nu, cresc uh, în sine valoarea economică a pădurilor respective. Dar acțiunile finanțate ca atare au fost definite atât de vast încât nu erau identificate în mod clar acțiunile care puteau duce la creșterea valorii economice a pădurilor. Apoi se mai pune o altă întrebare. De ce Comisia și statele membre, împreună cu Comisia, au ajuns în această situație? Și aici avem două constatări. În primul rând că nu s-a făcut niciun fel de studiu adecvat la început uh, sau o evaluare a nevoilor. Și fără o astfel de evaluare a nevoilor, nu se poate, uh, nu se pot defini obiective adecvate și atunci când nu există obiective, rezultatele măsurate rezultatele nu pot fi măsurate, pentru că nu se poate verifica uh, atingerea obiectivelor inițiale inexistente. O altă observație e că nu exista o legătură între nivelurile existente ale uh, exploatațiilor agricole și uh, finanțarea acestora. Uh, e vorba aici de proporționalitate. Deci, concluziile și recomandările noastre nu au de-a face cu problemele uh, uh normelor, ci la nivelul punerii în aplicare acestora. Noi considerăm că chiar atunci când normele se schimbă, problemele rămân dacă lacunele sau neajunsurile, lipsurile în, uh, program, în uh, programele de implementare nu sunt corectate. Ar mai fi o, o explicație pe care însă curtea nu o poate accepta conform căreia banii europeni au fost uh, cheltuiți, fără ca la sfârșit Comisia să fie în stare să demonstreze că rezultatele obținute sunt reale, rezultatele prevăzute inițial. Această abordare prea generală și acesta este mesajul pe care uh, dorim să-l transmitem uh, Comisiei, această abordare generală trebuie să fie corectată pentru ca Comisia să poată să demonstreze la sfârșitul unui program că rezultatele prevăzute inițial au fost obținute. Mulțumesc! Thank you very much. Äh, ich darf äh, jetzt das Wort an die Berichterstatterin. Um I, had to go for a minute away. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, a trebuit să părăsesc sala. N-am avut suficient n-am anticipat bine timpul, aș dori să spun că am uh, adoptat o metodă de lucru diferită de cea în mm, raportul discutat anterior. M-am întâlnit de mai multe ori cu reprezentanții comisiei, am discutat aceste subiecte și în prezența la raportorilor din umbră, am vorbit și cu Curtea de Conturi, am discutat pe îndelete subiectul și aș dori să spun că și Comisia de Control Bugetar, uh, Secretariatul, îi mulțumesc lui Filip, uh, m-au ajutat foarte mult. Uh, colegii au dat dovadă de spirit constructiv în timpul acestui proces. Și deci sper ca rezultatele și soluțiile viitoare să fie uh, caracterizate de bun simț și să reușim să ajungem o soluție și să vedem cine s-a Uh, și nu să uh, găsim vinovați. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru că a ales subiectul, e o sumă mică, e vorba doar de 137,13 milioane de euro pe șapte ani uh, deci nu e vorba de sume mari, sunt sume modeste față de alte proiecte de anvergură, dar pădurile în sine au o valoare foarte importantă pentru Europa din punct de vedere financiar, dar și nefinanciar. Pădurile reprezintă 40% din suprafața europeană, angajează 5% din populația europeană, uh, ori în domeniul silviculturii, ori în sectoare conexe. Deci, iată, e un sector economic foarte important în sine. Apoi, pădurea e uh, puțul uh, care consumă cea, cea mai mare cantitate de dioxid de carbon, produce oxigen, are un uh, impact foarte important asupra climei, uh, asupra ciclului apei natură, datorită precipitațiilor. Deci, iată, pădurea, uh, silvicultura au o valoare economică foarte mare, dar și o valoare intelectuală, uh, dacă ne gândim noi europeni uh, la păduri. Deci, încă o dată, cred că a fost foarte uh, bine că s-a ales uh, examina acestui capitol minuscul care nu a fost analizat niciodată și ne-a permis să ne punem aceste întrebări și să vedem uh, dacă putem să găsim reguli mai bune uh, pentru cheltuirea acestor uh, bani, uh, sporind valoarea economică a pădurilor în primul rând. Și ce aș putea să vă spun este că împreună cu Curtea de Conturi. Comisia, am ajuns la concluzia că concluzia nu a uh, trimis suficiente linii directoare statelor membre și, de asemenea, cred că statele membre își depășesc, depășesc adesea suveranitatea atunci când e vorba de fonduri europene, ele uh, ar, ar trebui să fie Uh, cheltuite în mod uh, cumpătat și ar trebui să ne așteptăm și la anumită reciprocitate în acest sens și eu nu sunt gata și poate că nici colegii nu sunt foarte uh, sunt gata să recunoască că statele membre sunt libere să facă ce vor. Da, pot face ce vor, uh, dar dacă nu, în miză sunt banii europeni. Deci iată cum văd eu lucrurile. Să vedem însă unde au apărut cele mai importante probleme și unde uh, e loc de mai bine, să spunem așa. E foarte greu să recunoaștem, așa cum spune pe drept cuvânt raportul, cât de mare este valoarea adăugată europeană. Iată, investim aceste 100 37,13 milioane de euro. E adevărat că nu e o sumă foarte mare, dar totuși trebuie să demonstrăm valoarea economică generată, direct sau indirect, de această investiție. Lucrurile trebuie deci să se schimbe. Deși sunt de acord că e vorba de pădure. Pădurea nu e un subiect pe care îl pot evalua anual. Uh, pădurea nu se plantează primăvara și se recoltează toamna. Nu, avem nevoie de proiecte care uh, se întind pe 50-60 de ani, deci e un uh, subiect dificil. Cum putem să găsim indicatorii, criteriile de performanță adecvate, dar trebuie, totuși trebuie să încercăm. Vă pot da un exemplu în legătură cu valoarea economică a pădurii. Dacă Uh, o problemă ar fi, de exemplu, acordarea de mânuși de protecție uh, silvicultorilor. Cred că aici vorbim despre protecția la locul de muncă și nu de valoarea economică a pădurii. Pe de altă parte, vă pot da un exemplu de bune practici uh, pe care l-am găsit eu. De exemplu, digitalizarea pădurii, captori, senzori digitali în pădure, pentru a uh, verifica cum uh, crește vegetația, flora și fauna, cum, crești, uh, cum cresc copacii importanți pentru pădure. Deci această digitalizare a pădurii reprezintă un exemplu foarte bun. E un exemplu care, pe care l-am luat din experiența Austriei. Iată un exemplu prin care putem arăta că, iată, pot adăuga valoare pădurii avem uh, un indiciu, deși e adevărat, e foarte greu să știm, să vedem care ar trebui să fie criteriile uh, concrete. Deci uh, mai e de lucrat aici. Apoi, mai există încă o întrebare foarte importantă. Uh, cine primește ajutor financiar? Cine poate primi uh, sprijin financiar? Măsura spune că e vorba de păduri care sunt deținute de asociații uh, de deci, um, um, um, asociații locale și așa mai departe. Deci nu furnizorii de servicii silvicole trebuie să primească banii și s-a întâmplat acest lucru. În conformitate cu acest capitol, furnizorii au primit bani deși nu au niciun fel de pădure, nu sunt proprietari. Apoi, care este proporția, uh, volumul de bani care trebuie acordat în funcție de suprafață, de exemplu. Dragi colegi, se întâmplă că, de exemplu, pentru 3 hectare de pădure uh, se pot cheltui 1,8 milioane de euro. Aici ar trebui să ne punem întrebări. Ce valoare are o astfel de pădure? Pe de altă parte, probabil că banii nu au fost cheltuiți pentru uh, această, uh, această pădure, de, dar, ci trebuie să vedem cine a primit banii și cum i-a cheltuit. Deci, încă o dată, uh, care e cuantumul sumelor care trebuie să fie acordate în funcție de suprafață și cum putem să uh, definim acest de concept de proprietar uh, sau cum ne putem asigura că chiar proprietarii primesc banii și nu altcineva, un alt uh, aspect important. Și aici cred că ar trebui să intervină toate statele membre. Nu cred că putem să stăm cu mâinile, mâinile în sân uh, și să spunem că nu avem ce face. Nu, uh, ar trebui să uh, le spunem statelor membre că trebuie să facă ceva și să ne informeze. Nu e vorba doar de criteriul economic și aș dori să subliniez acest lucru și mă bucur că am uh, ocazia să spun acest lucru Cred că ce lipsește e controlul, monitorizarea. Comisia consideră că după ce a acordat banii, uh, e la latitudinea statelor membre care, în conformitate cu principiul subsidiarității, nu sunt obligate să raporteze în legătură cu ce fac acești bani. Nu cred că trebuie să fie așa. Cred că un sistem de monitorizare mai strict la nivelul Comisiei ar trebui să fie instituit. ce e uh, mai bine aplicat. Apoi mai, aș dori să mai spun ceva. Pădurea e un subiect foarte important pentru legislația europeană și de aceea cred că dacă uh, dăm bani publici ai contribuabililor uh, pădurilor <laughs> sau proprietarilor, atunci e normal să solicităm date. Aș dori să citez Uh, date furnizate de uh, recent înființatul observator al, de, de, al, de secetei și al incendiilor de pădure. E vorba de colectarea cu deculegerea de date pe termen lung uh, din partea proprietarilor pădurilor. Deci cred că, într-adevăr, o astfel de acțiune de colectare a datelor Uh, poate să fie benefică, pentru că astfel noi ne putem uh, inspira din aceste date și să uh, promulgăm, să propunem legislații, texte legislative mai bune în acest domeniu al silviculturii. Deci mă bucur de faptul că Curtea de Conturi a hotărât să întocmească acest raport, mă bucur și de faptul că a venit cu aceste idei generale, orizontale, dar a propus și o posibilă direcție de urmat. Din punctul meu de vedere, E important ca Comisia să examineze acest document și, din câte am înțeles, Comisia este gata să uh, uh, ia măsuri. Deci că mai are multe de făcut în acest domeniu. Și, în fine, dragi colegi, aș dori doar să mai spun încă ceva. Acum, în ce privește pădurile din Europa, avem două probleme cu care ne confruntăm și care nu figurează în acest document. dar care trebuie să fie analizate pe viitor pentru, datorită impactului economic al pădurilor. La ce mă refer? Pe de o parte, mă refer la pagubele produse de către furtuni sau de incendii. În Sardinia, de exemplu, uh, se, Parlamentul Uh, acordă muda uh, verde pentru acordarea de ajutoare speciale în Portugalia, Spania, Grecia, datorită incendiilor de pădure, e o pierdere uh, economică foarte mare, un impact economic asupra pădurii. Deci poate ar trebui să vedem cum putem măsura mai bine aceste evenimente nefericite pentru a pune banii uh, într-o rezervă special pentru astfel de incidente deci, încă o dată, mai avem de lucrat în acest domeniu. E, un, e o noutate în activitatea noastră. Nu putem identifica un vinovat, dar poate pe viitor ar fi bine să ne gândim la metode posibile și să vedem dacă nu putem pune bani deoparte uh, și odată cu îmbunătățirea regulilor de implementare. Și un alt aspect la care aș dori să mă refer, care are, cred, același impact economic asupra pădurilor, uh, în urma crizei din 2008, uh, în mare parte, în multe state membre, inclusiv în al meu, dar nu numai, există această pădure a defrișărilor ilegale. Uh, oamenii nevoiași care nu au bani uh, pentru curent sau pentru gaz se duc în pădure, taie copacii și nu se gândesc la valoarea economică a pădurilor, se gândesc doar cum să își încălzească casa. Și dacă se întâmplă cu păduri cu o valoare foarte mare, lângă satul meu, 200 de hectare, dacă doar uh, viețile, bietele familii nevoiașe uh, folosesc acești uh, copaci, în, lângă satul meu Uh, șapte hectare uh, dintr-un site, uh, de, de pădure dintr-un site Natura 2000 au fost tăiate, defrișate doar pentru ca să facă contrabandă, să vândă lemnul respectiv. Nu putem accepta această situație aici, că e vorba de suveranitatea statelor membre sau nu, trebuie să examinăm un astfel de fenomen la nivel european. În încheiere, Aș dori să vă dau un citat minunat. Când ultimul copac a fost uh, tăiat, când ultimul pește a fost mâncat, când ultima plantă uh, a dispărut, uh, ne, trebuie ca toată lumea să-și dea seama că banii nu se pot mânca. Dar, deci, încă o dată trebuie să ne realizăm că banii au valoare, dar pădurea are valoare și mai mare. Mulțumesc! Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Huva, încă, Uva încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Herzog, stimați eurodeputați, aș dori să mulțumesc pentru ocazia pe care mi au acordat să iau cuvântul pe acest subiect, creșterea valorii economice a pădurilor, pe marginea uh, raportului special al Curții. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Curții, dar și raportorului pentru recomandările și observațiile făcute. Comisia consideră că Uh, valoarea economică a pădurii generată din investiții din uh, fondul european uh, FEADR au fost obținute și astfel valoarea economică a pădurii a crescut. Totuși nu putem uita faptul că totuși suntem la, aproape la începutul anului 2014 și că programul urmează să fie continuat pentru 2015, dar unele dintre măsurile respective merg chiar mai departe, având în vedere de durata naturală foarte lungă a programelor. Faptul că sprijinul, în conformitate în aceste măsuri, nu e folosit de 8, 7, 8 state membre care reprezintă 40% din pădurile uh, private din Europa, nu înseamnă că aceste uh, măsuri nu sunt eficiente. Pădurile, de exemplu, din Suedia nu sunt uh, tipice, ele nu sunt productive, având în vedere uh, anumite specificități, de exemplu, creșterea activității industriale. Și deci noi nu considerăm că trebuie să încurajăm comercializarea sau exploatarea industrială a pădurilor. Când evaluăm contribuția la creșterea valorii economice a pădurilor, intervin uh, foarte mulți uh, factori uh, care au mai multe roluri. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că în domeniul silvicol e nevoie de timp, așa cum a recunoscut și raportoarea. Deci, ca să putem face o comparație cu alte domenii, avem nevoie de timp. Uh, e, deci nu numai uh, evaluarea cantitativă, ci și calitativă e importantă. După următoarea perioadă financiară, după 2013, uh, sperăm ca aceste investiții să ducă la creșterea valorii economice a pădurilor. În orice caz, toate aceste investiții fac parte din pachetul păduri. Apoi, în ce privește riscurile legate de incendii și de furtuni, ele vor rămâne în vigoare și pentru perioada următoare. Un alt aspect care va continua, uh, pentru care vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră, e atenuarea efectului schimbărilor climatice prin intermediul pădurilor. Uh, plățile anuale pentru practe anuale de management al pădurilor uh, vor fi finanțate dintr-o uh, um, linie bugetară separată. În orice caz, finanțarea după 2013 respectă noua strategie care a fost trimisă Parlamentului și Consiliului, care evaluează nevoile sectorului nu numai din perspectiva dezvoltării rurale, ci și uh, Uh, altor um, instrumente de politici. Bineînțeles, o coordonare mai bună uh, e necesară, însă nu, nu putem ignora faptul că uh, trebuie să vorbim doar de nevoile pădurii, avem și alte măsuri, de exemplu, Orizont 2020 pentru alte domenii, respectiv cercetare și inovare. Acum, pentru a reveni la Uh, măsura actuală. Comisia a depus eforturi considerabile pentru a reacționa la observațiile uh, curții în timpul uh, uh trilogului și în urma și acordului între Parlament și Consiliu, noul regulament privind pădurilor conține o definiție, nouă definiție a uh, pădurii. Deci, ă, statele membre trebuie să define, folosească această definiție sau să folosească ă, definițiile din legislația națională, dar în acest ă, caz definiția trebuie să figureze în programul de dezvoltare rurală. De asemenea, tot în urma eforturilor de la Trilog, Regulamentul va sublinia faptul că sprijinul pentru investițiile care vizează creșterea valorii economice a pădurilor trebuie să fie justificate în Um, perspectiv, din perspectiva îmbunătățirilor uh, uh, într-o exploatație silvicolă sau a mai multora. Apoi, uh, pentru perioada următoare, se, va folosi, se vor folosi liniile directoare. Într-adevăr, Comisia a furnizat mai multe documente de acest tip statelor membre și le-a explicat în detaliu. De asemenea, trebuie să mai subliniem că principiul subsidiarității pune capăt uh, uh discreției uh, de care dispun acum statele membre în uh, baza principiului subsidiarității. Atunci când spunea, cum spunea și doamna raportor, persoana umană este implicată atunci și banii sunt europeni, atunci trebuie ca statele membre să respecte strict legislația europeană autoritățile na- uh, și naționale și regionale trebuie să um, controleze strict acordarea acestor fonduri. Trebuie ca principiile, condițiile de eligibilitate să fie uh, respectate, dar uh, aceste condiții și criteriile de selecție trebuie să fie stabilite în programele individuale de dezvoltare rurală. Împreună cu statele membre, Comisia dezvoltă un nou cadru comun de evaluare de care s-a vorbit în această dimineață și în cadrul acestui nou cadru pentru evaluare și monitorizare vă pot asigura că vom avea uh, indicatori adecvați. Iar în ceea ce privește indicatorii de rezultat, vă pot menționa mai mult. Terenurile silvicole și fondurile pentru îmbunătățirea gestiunii apei, apoi contractele pentru a îmbunătăți gestiunea solului și prevenirea eroziunii solului, investiții totale în, pro- în producția de surse regenerabile de energie, procentul de terenuri agricole și forestiere și contracte care duc la uh, sequestrarea carbonului. Nu v-am dat uh, decât câteva exemple acum. Comisia consideră că pro, uh, proporționalitatea uh, ce, deci, uh, um, uh, investițiilor acordate uh, trebuie să fie uh, definită în funcție de programul uh, viitor. Sigur că trebuie să fie, se facă progrese față de situația actuală. E clar că Comisia va încerca să țină cont de contribuțiile, de, de comentariile curții și va încerca să crească valoarea economică a pădurilor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule președinte. Uva. Vă mulțumim, domnule Uva. Dați-mi voie să vă întreb dacă există comentarii, întrebări. Se pare că nu. Prin urmare, îi dăm în încheiere cuvântul doamnei uh, Herzog, dar mai întâi de toate întreb Curtea de Conturi dacă dorește să adauge ceva. Nu, se pare că nu. Prin urmare îi dăm cuvântul doamnei Herzog. Vă mulțumesc, stimați colegi, mulțumesc Comisiei, de asemenea mulțumesc Curții de Conturi pentru cooperare. Uitam, uitasem să spun că s-au făcut mulți pași înainte în contextul reformei PAC. Deci, multe lucruri s-au îmbunătățit. Trebuie să recunoaștem lucrurile acesta. Deci am făcut deja pași în direcția cea bună. Dar, stimați colegi, dați-mi voie să fac și eu uh, o, un comentariu de natură personală. Știți prea bine că voi renunța la postul de eurodeputat, voi uh, renunța să mă mai uh, prezint la alegeri și prin urmare ce am decis eu, așa la încheiere, să recitesc rapoartele pe care le-am făcut. Și am dat peste unul pe care l-am creat pentru Comisia Cont împreună cu domnul Sarmas. Și mi-am dat seama că adeseori noi, membrii Parlamentului European, ne exprimăm nemulțumirea legată de colaborarea pe care o avem cu unii și cu alții. Deci, cu șapte ani de zile în urmă, am creat un fel de text, un text de rezoluție care îi vizează pe cei cu care suntem, uh, cu, uh, pe cei cu care eram încântați să cooperăm. Este vorba de acei oameni care n-au nimic în, uh, împotriva opiniei exprimate de către Com- Parlamentul European. Vorbeam despre despre, deci, oamenii cu care am avut de multe ori uh, uh, ocazia să cooperăm, dar mai mult decât atât, uh, acei oameni cu care ne-am ne-am înțeles tare bine și ne-am dat seama că buna înțelegere este foarte, foarte importantă. Și prin urmare ce ne-am gândit noi, eu și cooperatorii mei, ne-am gândit să oferim un premiu pentru cel mai bun cea mai bună colaborare și anume uh, un premiu pe care îl acordăm curții de conturi, reprezentate aici de domnul Sarmas. Domnul președinte, mulțumim tare mult, doamna Herzog. Nu putem decât să-l felicităm pe domnul reprezentant al Curții de Conturi, domnul Savamas, pentru, iată, obținerea acestui premiu. Mulțumim foarte mult, stimați colegi. Iată, am încheiat ordinea de zi a ședinței din cursul dimineții, dar ne mai așteaptă multe alte puncte pe ordinea de zi a ședinței de după amiază și vă atrag atenția asupra faptului că, în mod excepțional, ședința de după amiază începe la ora 14. Vă rog foarte frumos să fiți punctuali. Până la ora 14, ședința se suspendă.